welcome everybody. Bun venit tuturor. Începem acum pentru că am câteva comunicări ale președintei. În primul rând, dacă vom adopta ordinea de zi, văd că nimeni nu ridică obiecții, deci se consideră adoptată comunicarea ale președintei, în special în ceea ce privește trialogurile. Da, un al treilea trialog CEPA a avut loc în 16 noiembrie la Strasburg. S-au înregistrat progrese. Pentru prima dată am discutat toate datele care trebuie determinate în text. Așadar, mai rămân doar un număr mic de probleme textuale. Comisia se angajează să uh, emite două declarații, una în legătură cu drepturile de rambursare și a doua în legătură cu garanțiile Parlamentul își rezervă ultimul cuvânt până va vedea aceste declarații. Încă un trialog va fi suficient pentru a rezolva acest text și sperăm că va avea loc în 29 noiembrie. În ceea ce privește schema de garantare a depozitelor, a avut loc un trialog în 15 noiembrie la Strasburg. Primii pași ai Consiliului în direcția unui compromis cu Parlamentul au fost acceptați ca o bază pentru negocieri ulterioare. De asemenea, s-a decis să se deschidă discuțiile la nivel tehnic. S-au discutat o serie de probleme tehnice de către delegația Parlamentului European și înaintate Consiliului și Comisiei. Uh, vor fi aranjate întâlniri ulterioare, ulterioare la ordin tehnic. Membrii MIFID sunt anunțați că raportorul domnul Ferber a lansat ieri un chestionar de consultare pentru a informa pentru a aduna informații în legătură cu munca Comisiei asupra MIFID. Acest chestionar este eh, disponibil pe site-ul internet Econ. Toate părțile interesate sunt invitate să trimită răspunsuri, nu doar eurodeputați, ci oricine este interesat. Aceste răspunsuri trebuie trimise prin secretariat până în 13 ianuarie 2012. Aceste răspunsuri vor fi puse la dispoziția tuturor membrilor care lucrează la revizuirea MIFID și vor fi publicate. O audiere publică cu privire la MIFID va, avi, va avea loc în 5 decembrie. Lista celor care vor interveni este în curs de finalizare și va fi distribuită cât de curând posibil. De asemenea, vă comunic că sesiunea de după masă din data de marți, 29 noiembrie, se anulează. Activitățile vor avea loc, loc doar dimineața și proiectul de ordine de zi va fi distribuit în curând. Presupun că asta înseamnă că trialogurile vor putea avea loc după masă pentru că veți fi disponibili. Încercăm să facem loc tuturor activităților. S-au terminat comunicările președintei, iar acum îmi face o mare plăcere să-i urez bun venit domnului comisar Almunia în fața noastră pentru un schimb de opinii legate de concurență. Am discutat acest subiect cu dumneavoastră în 22 septembrie și așteptăm data ulterioară a discuțiilor noastre. Până atunci îi dau cuvântul domnului comisar pentru a ne putea spune ce s-a mai întâmplat în domeniul concurenței. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Vă voi face o scurtă prezentare legată de punctele de concurență incluse în programul Comisiei pentru 2012. Ca de obicei, voi răspunde la întrebări și pot să vă împărtășesc comentarii, opinii și informații legate de politica de concurență. Când ni s-a solicitat să depunem o serie de inițiative pentru programul de lucru al Comisiei pentru anul viitor, am considerat că toate inițiativele care vor fi adoptate în acest domeniu în următoarele 12 luni trebuie să aibă legătură cu necesitatea de a îmbunătăți condițiile pentru ca Uniunea Europeană să reintre pe calea sustenabilă a creșterii. Politica de concurență este întotdeauna importantă pentru a păstra piața unică deschisă, o piață fără bariere, unde concurența se bazează pe meritele concurenților și nu pe privilegii sau distorsiuni. Însă, pe timpuri de criză, mi se pare chiar mai important să avem o politică de concurență ca instrument cheie pentru aprofundarea pieței unice. Trebuie să fie un instrument care să ne ajute la creșterea, la intensificarea creșterii și concurenței, să susțină în special IMM-urile să intre pe piață. Politica de concurență pe timp de criză, în special, reprezintă un adevărat tonic pentru societățile comerciale le face să facă față concurenței globale și duce la inovare. Este adevărat că în multe domenii, și cunoașteți acest lucru pentru că volumul dumneavoastră de muncă a crescut considerabil în ultimii ani, măsurile de reglementare sunt vitale în acest sens. Însă politica de concurență este la fel de esențială ca și regulamentele pentru că protejează practicile uh, protejează practicile bune de afaceri. De asemenea, trebuie să fim vigilenți în fața oricărei încercări de protecționism în piața internă. Barierele și instrumentele protecționiste reprezintă o tentație foarte puternică în timpul unei decelerări. Și un ultim comentariu general, pe timp de criză trebuie să avem în vedere sectoarele mature unde firmele pot să se uh, adune împotriva concurenții, împotriva consumatorilor. În acest context, cele două inițiative prim, majore pe care vreau, vreau să le prezint colegilor din, din Comisie și, bineînțeles, Parlamentului și Consiliului în 2012 se referă la ajutoarele de stat și la o inițiativă legislativă pentru susținerea privată a concurenței. Însă, înainte de a elabora pe aceste două puncte, aș dori să uh, Mulțumesc Parlamentului și în special Comisiei dumneavoastră pentru dialogul constructiv legat de reforma regulilor pentru servicii de interes general economic, serviciilor economice de interes general, uh, pachet care va fi adoptat de Comisie în luna decembrie. Pachetul de reformă este în ultima fază de redactare. Am ținut cont de foarte multe comentarii primite în cursul ultimei consultări publice. Am acordat o mare atenție raportului și dezbaterii în jurul acestui raport din Parlament. Sunt încă deschis în sensul modificării unor aspecte ale propunerii noastre inițiale, ținând cont de argumentele Parlamentului, trebuie să rafinăm propunerea, să nuanțăm propunerea legată de regula de minimis, pragurile pentru regula de minimis și, și pentru notificări, ținând cont de toate comentariile pe care le-am primit, și sunt pe deplin de acord cu raportul Parlamentului în sensul că trebuie să fie acoperite mai multe servicii sociale decât în pachetul din 2005 în ceea ce privește exceptarea de la obligația de notificare. Pe lângă reforma serviciilor economice de interes general, și uh, din 2012, care a fost prima inițiativă pe care vreau să o discut cu dumneavoastră, voi continua eforturile de a raționaliza și uh, actualiza reforma controlului statului. Anul viitor voi lansa o inițiativă largă pentru a reflecta în politicile noastre contribuția ajutorilor de stat la creștere și constrângerile strategiilor de consolidare fiscală implementate în majoritatea statelor membre. De aceea aș dori să deschid o discuție foarte largă în legătură cu felul în care ajutorul de stat poate să contribuie mai bine la creșterea și dinamismul economiilor noastre, la inovare, la competitivitate și în același timp ținând cont de necesitatea de a avea controle mai stricte în sectorul ajutoarelor de stat în obiectivele de consolidare care se aplică aproape tuturor statelor membre în următorii ani, așa cum am făcut la pachetul pentru serviciile economice de interes general, aș dori să produc această inițiativă prin uh, instrumente și proceduri mai simple. Vom avea timp să discutăm aceste inițiative largi și, ca de obicei, vă ofer un dialog extrem de extins și aștept uh, intervențiile dumneavoastră și contribuțiile dumneavoastră, pentru că în a doua parte a mandatului meu de comisar pentru concurență să elaborez inițiative mai largi în care să țin cont de în perspectiva strategică largă. O altă inițiativă legislativă pentru 2012 se referă la dreptul uh, persoanelor și uh, companiilor de a primi compensări uh, în urma încălcării legislației antitrust comunitare. Am decis să înlăturăm obiect, barierele care stau în calea obținerii unor despăgubiri de la legisla- din legislația națională, în special după decizia din iunie a Curții de Justiție, decizia Flyder, care arată că Europa trebuie să protejeze programele și trebuie să asigure dreptul la despăgubiri și nu mă îndoiesc că vom reuși să ajungem la un echilibru între aceste două interese. După cum știți, această aplicare privată a politicii de concurență se leagă de problema despăgubirilor colective. Comisia a decis să dea curs consultării publice care a avut loc în ultimele luni și fără îndoială, dacă vor apărea prevederi legate de despăgubiri colective antitrust, acestea trebuie să fie pe deplin coerente cu principiile stabilite în abort, abortarea orizontală a despăgubirilor colective. În legătură cu cât vom decide și câteva lucruri specifice legate de ajutoarele de stat. Înainte de sfârșitul anului, vom adopta o decizie de a prelungi aplicarea regulilor speciale de criză pentru ajutoare de stat aplicabile sectorului financiar. Intenția mea a fost să anulăm regimul de criză la sfârșitul anului, însă dat fiind situația de pe piețe, se pare că acest regim de criză va trebui să fie prelungit până când condițiile de pe piață se vor normaliza. În acest fel vom fixa prețul garanțiilor de stat, ținând cont de evoluția riscurilor în ultimii trei ani, de când am adoptat decizia garanțiilor de stat și de asemenea vom explica mai bine în ce condiții capitalizarea trebuie să aibă loc capitalizarea publică a instituțiilor financiare conform deciziei Consiliului și Comisiei aceste capitaluri de nivel 1 aplicate băncilor comunitare trebuie să fie Uh, adunate prin inje- injecții private de, de, de capital privat, însă în cazul în care aceste fonduri nu sunt disponibile, injecțiile de capital pot avea loc și întotdeauna vom considera că banii contribuabililor care sunt folosiți pentru a capitaliza instituții financiare, așadar, fondurile contribuabililor trebuie să fie remunerate pentru a proteja partenerii și în momentul în care condițiile de piață o vor permite, vom introduce un nou regim pentru condiții normale de restructurare a instituțiilor financiare și, de asemenea, în octombrie anul viitor intenționăm să adoptăm linii directoare pentru uh, redresare a instituțiilor nefinanciare, regulament care trebuie actualizat în ceea ce privește liniile directoare sectoriale pentru sectorul de stat, pentru ajutoarele de stat, pre- pregătim noi linii directoare pentru 2012 în sectorul aviatic, care acoperă atât companiile aeriene, cât și finanțarea infrastructurilor aeroportoare, um, de asemenea măsuri pentru transportul maritim, o consultare publică în acest sens va fi lansată înainte de sfârșitul acestui an Vom actualiza liniile directoare legate de capitalul de risc și rețelele de bandă largă, conform obiectivelor și strategiilor UE 2020. În 2013 vom actualiza regulilor, regulile pentru ajutor regional și pentru cercetare și dezvoltare. Până la sfârșitul anului 2012 va trebui să revizuim comunicarea pentru ajutorul de stat pentru asigurările de credit și, de asemenea, lucrăm pentru noi linii directoare pentru sectorul cinematografic stabilind regulile pentru ajutoarele de stat în sectorul cinematografic. Și acest, această măsură va fi adoptată până la sfârșitul anului 2012. Da? În primul trimestru al anului 2012 vom adopta linii directoare pentru ajutorul de stat pentru industriile energofage care sunt emițători indirecți de dioxid de carbon pentru că utilizează foarte, mult, foarte multă energie bazată pe combustibili fosili. Aceste ajutoare de stat vor trebui să țină cont de necesitatea de a evita relocalizarea acestor industrii, relocalizarea emisiilor de carbon pentru că noul sistem ETS va intra în vigoare în 2013. În același timp, nivelul de compensare nu poate fi atât de mare încât să elimine semnalul pe care vrem să îl trimitem sistemului de producție prin sistemul de tranzacționare a emisiilor. Este pentru prima dată când vom publica linii directoare pe această temă Vom avea consultări cu statele membre și sectoarele implicate și liniile directoare vor fi adoptate până la sfârșitul primului trimestru al anului 2012. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vom lua acum întrebări din sală pe baza intervențiilor spontane. Până acum, Antolin, Ivare, Ivare, Sofie, Dirk, Filip, Elisa, Peter Simon, domnul Huntis. Mai dorește cineva? Ramon? Foarte bine. Foarte multe întrebări. Avem o oră la dispoziție. Haideți să încercăm să luăm întrebările una câte una, dacă sunteți conciși și domnul comisar la fel de concis. Dacă nu merge, atunci vom grupa întrebările. Antolin. Muchas gracias, eh, presidenta, y gracias al comisario y al vicepresidente de la Comisión por su... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnului comisar, pentru prezentarea făcută. Sunt foarte multe inițiative pentru anul viitor și cred că abordarea generală la promovarea creșterii durabile este într-adevăr cea justă. Aș fi vrut să aud mai multe detalii în legătură cu anumite aspecte. De exemplu, în ceea ce privește criza și chestiunea compensațiilor. S-a vorbit despre asta în presă. Compensații pentru drepturile executive ca parte a sistemului de garanții. Cred Comisia trebuie să acționeze ferm din acest punct de vedere. În al doilea rând, cum evaluați schimbările generale care afectează creditele și creditarea la nivelul Uniunii Europene. Există o inițiativă a Comisiei în plus, pentru că recent s-a spus că a fost eronat să se reducă ratingul de țară al Franței din partea agențiilor de rating. S-a spus că acea decizie s-a bazat pe niște contracte care împiedicau dezvăluirea de informații. În ce măsură astfel de contracte pot distorsiona cadrul concurențial și piața? Și ultima întrebare. Sectorul transporturilor navale, ce măsuri aveți în vedere? A fost uh, rugat să răspund foarte pe scurt. Așa că am să vă răspund foarte pe scurt. Ceea ce privește bonusurile acordate conducătorilor băncilor care primesc ajutor de stat. Întrucât noi suntem autoritatea principală care supervizează alocarea acestor ajutoare, putem într-adevăr să impunem anumite principii conform cărora ajutorul acordat trebuie să fie compatibil cu planurile de restructurare ale instituțiilor respective și există anumite limite în ceea ce privește acordarea de bonusuri, de prime angajaților, pentru că sunt limite de asemenea asupra dividendelor Pentru că, într-adevăr, se dau bonusuri și celor care dețin pachete de acțiuni din conducerea băncii. Sunt și alte măsuri care să asigure o distribuție egală și uniformă a efortului, dar legal nu putem interzice anumite sisteme de remunerație adoptate de instituțiile respective. Colegul meu, domnul Barnier, care va veni să vorbească în această după amiază, pregătește uh, o măsură legislativă care ar putea da posibilitatea autorităților de reglementare, deci nu noi de la comisie, autorităților de reglementare, vor avea posibilitatea să impună anumite limite și anumite cazuri statul care oferă ajutorul uh, financiar respectiv, sigur, ne controlăm ca atare, ci statele membre acordă acest ajutor de stat băncilor și atunci ei ar putea impune anumite condiții. Ca să vă dau un exemplu, în Regatul Unit a fost o taxă de 50% pe primele acordate de bănci, pe bonusuri, însă noi legal nu putem impune așa ceva în prezent. Fluxurile de creditare la nivel european, da, avem probleme pentru că obiectivelor statelor care dau bani în anumite instituții financiare au un scop precis și anume să se asigure că instituțiile respective foarte rapid se pun pe picioare și pot finanța economia deblocând linii de creditare. Prin urmare, noi nu putem impune condiții nu putem decide dacă acest ajutor este compatibil sau nu cu scopul general de a menține fluxurile de creditare deschise și, ca să fim realiști, statele care s-au angajat pe această cale se confruntă cu probleme serioase în încercarea de a impune respectarea acestor norme de către instituțiile financiare. E, adev- e adevărat că în acordul recent de la ECOFIN, și al Consiliului privitor la recapitalizarea instituțiilor financiare, mai întâi cu capital privat și apoi într-o fază ulterioară, dacă nu se poate recapitaliza absolut totul pri, pri, pe cale privată, atunci și cu fonduri publice. E bine, primul obiectiv al acestei recapitalizări este să ne asigurăm că aceste instituții pot da împrumuturi, pot deschide linii de credit pentru economia reală și, în al doilea rând, uh, avem un mandat agențiilor de supervizare care se ocupă de bănci pentru ca acestea să poată să examineze și să vadă în ce măsură cerințele care însoțesc această acordare de capital sunt compatibile cu o finanțare adecvată a economiei. Deci recapitalizarea este decisă la nivel european și această recapitalizare nu va putea fi folosită ca un alibi cu care prin care instituțiile financiare să justifice anumite dezechilibre în modul lor de operare. În ceea ce privește agențiile de rating, am să repet aici ce am spus și în trecut acestei comisii și am spus-o și în alte contexte, problema cu agențiile de rating dacă ne uităm în detaliu la această chestiune, vedem că nu e o problemă ce ține de domeniul antitrust. Comisia a adoptat un regulament referitor la conflictele de interes și așa mai departe și asigurând că noi agenții se vor alătura celor consacrate deja în sector, însă problema nu este una de legislație de măsuri antitrust. Abuzurile care, de exemplu, au avut loc deja s-au trimis informații anumitor agenți economici înainte ca informația să fie disponibilă publicului larg. Asta s-a întâmplat, de exemplu, sau posibil în cazul Franței. E bine, astfel de situații trebuie să fie văzute ca o încălcare a normelor, a regulilor jocului pe piață și o chestiune de disciplină financiară. Nu ține de antitrust, ci ține de cei care aplică directivele referitoare la regulile pieței. Sectorul naval, după cum spuneam, elaborăm noi linii directoare pentru sectorul maritim. Nu, l-am scăpat din vedere. Nu știu exact ce formă finală o să avem, însă ne apropiem de finalizarea procesului de consultare. Dacă vă interesează, pot să vin aici și să vă explic exact care este situația. Sectorul naval, împreună cu chestiunea cărbunelui, sunt uh, singurele care au linii directoare specifice pentru ajutorul de stat și am decis să le păstrăm pe, pentru sectorul naval și să nu introducem în acest sector reguli orizontale sau condiții de restructurare și asistență financiară. Sectorul naval categoric trece prin dificultăți serioase. Are nevoie de aceste linii directoare. Însă sectorul le aplică și aplică de asemenea criterii generale, conform cărora ajutorul de stat nu poate fi utilizat pentru a ține în viață sectoare care altfel nu ar fi competitive. Prin urmare, putem păstra trăsă... Însă trebuie să vedem ce ajutor exact permite sectorului să se inoveze, să devină competitiv și ce fel de asistență sau ce fel de beneficiar potențial primește fonduri publice, pentru că nu vrem să menținem în mod artificial o situație care, de fapt, nu poate să continue. E un lucru să ajuți inovarea, e altceva să ții în viață în mod artificial firme care ar dispărea de pe piață în condiții normale. Mai avem șase minute per intervenent, așa că am să vă iau câte doi să vedem cum merge acum trema. Ivari și apoi Sofie. Mulțumesc. Domnule comisar, am să vă întreb uh, ceva în legătură cu Ah, well, we haven't into English, so we're, we're in trouble here. Um, okay, I try. <laughs> et äh, kas nüüd on tõlge olemas? Now is okay? Right, now, now we're okay, so okay. I think you okay. can go as, as we were. Okay. Et äh, lugupeetud volinik, minu küsimus puudutab ühtset põllum- Domnule comisar, doream să vă întreb ceva în legătură cu politica agricolă comună. Înțeleg că nu este domeniul dumneavoastră de activitate, însă întrucât înghită um, mai bine de 40% din buget și 100% din terenurile arabile, atunci perspectiva asupra politicii agricole comune este una deosebit de importantă. Știm uh, cum vede viitorul comisarul pentru agricultură. Însă, vorbim de plăți directe acolo și despre o perioadă de tranziție pe perioada căreia toate statele membre vor beneficia de o plată medie pe hectar. Această perioadă de tranziție pentru această sumă va acoperi 17 ani. Mi se pare că putem discerne aici o ușoară distorsionare a domeniului. Dacă nu putem accelera această tranziție, ar trebui să suspendăm plățile directe integral. Probabil, în loc de asta, am putea finanța cercetarea spațială. Ce părere aveți? N-am fost deosebit de disciplinat până acum, așa că luăm câte două întrebări. Sofia, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, bună dimineața, domnule comisar. Am două întrebări foarte scurte, una mai generală. Am impresia că atunci când discutăm ajutorul de stat, ideea de a reduce această asistență uh, s-a pierdut pe undeva se spune că da, în principiu asta nu, ajutorul acesta nu este permis, după care urmează o listă nesfârșită de excepții, însă e vorba de regulă de a redistribui acest ajutor de stat și nu de a-l reduce. Da, am văzut care sunt beneficiarii principali, am văzut că vreți să lansați o dezbatere referitoare la modul în care acest ajutor de stat contribuie la creșterea economică. Poate că o face, dar în același timp distorsionează cadrul concurențial și în plus de asta e vorba de bani publici în contextul unei austerități fiscale generale. Am impresia că acest continent a ajuns să fie dependent de subvenții. Ca să fiu sinceră, aș prefera să discutăm modul în care am putea reduce această dependență de subvenții de stat și nu să discutăm de cum putem crește volumul ajutorului de stat. A doua chestiune, mai specifică. Astăzi, guvernul țării mele, Olanda, probabil se va confrunta cu o moțiune de cenzură înaintată de unul dintre partidele politice cu privire la ajutorul de stat, la subvențiile de stat pentru programul de construcție de locuințe sociale. Cred că dezbaterea olandeză are nevoie de unele clarificări pe care le-ați putea oferi dumneavoastră. Pe de-o parte, e clar, pe de-o parte, Comisia Europeană a impus un prag obligatoriu privind sectorul uh, locuințelor publice din uh, Olanda. Nu e adevărat. Guvernul olandez a decis și Comisia a spus da sau nu, acest lucru se conformă, este conform sau nu regulamentului existent. Aș vrea să confirmați asta pentru publicul olandez. În al doilea rând, s-a spus că foarte curând regulile privind ajutorul de stat vor fi schimbate și o să putem face ce vrem în Olanda. Eu n-am auzit absolut nimic în acest sens aici, însă probabil n-am fost informată și probabil dumneavoastră mă puteți ajuta să înțeleg mai bine care va fi situația. Și în final, dacă nu mă înșel, cred că există încă o plângere oficială înaintată de firmele de pe piața locuințelor din, uh, din Olanda, pentru că nu e o definiție clară acolo între ce se înțelege prin locuințe sociale și activități comerciale. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește întrebarea bunului meu prieten Ilai Pala, sincer să fiu, nu știu cum să vă răspund. Nu sunt absolut deloc un expert în materie de politică agricolă comună, pot însă să vă spun că deciziile uh, pe care le adoptă Comisia Consiliului sau Parlamentul în materie de plăți eh, pentru agricultură, prin definiție, nu pot să contravină propriilor noastre reguli, pentru că sunt regulile noastre. Orice tip de plată care se bazează pe deciziile adoptate de instituțiile Uniunii Europene nu va fi niciodată considerată ca ajutor de stat, prin definiție, pentru că vine de la bugetul Uniunii Europene, deci nu e ajutor de stat. Însă, în ceea ce privește fondul chestiunii, este o chestiune importantă, dar nu pot să vă răspund. Eu mă pricep mai mult la chestiuni urbane decât rurale. Reducerea subvențiilor de stat, ajutorului de stat sau sporirea lor, bă, asta nu deține de noi, asta deține de statele membre, decizia lor. Sunt state membre unde se acordă asistență de stat masivă prin bugetul național sau prin programe naționale, atât timp cât acest ajutor de stat este compatibil cu liniile directoare formulate de noi, lucrurile sunt în regulă. În caz de incompatibilitate, noi trecem la recuperare dacă ține de noi. Însă nu e decizia noastră, nu e decizia comisiei să stabilim în ce măsură nivelul ajutorului de stat trebuie să crească sau să scadă într-un stat membru sau altul. Noi decidem doar dacă acest ajutor este compatibil sau nu cu regulile existente. Sau, pe baza regulii de minimis, decidem no aid, fără absența, suspendarea acestei asistențe. Însă atât. În plus, întrucât acum și în următorii ani vom trece printr-o perioadă de consolidare fiscală ambițioasă în majoritatea statelor membre, va trebui să ne concentrăm mult mai bine și să vedem exact ce formă de asistență din partea statului este incompatibilă și să vedem cum am putea evita risipa de fonduri publice. În plus de asta, să, să evităm ca acești bani să distorsioneze cadrul concurențial. Sigur, logica din spatele acestui control este tocmai încercarea de a evita compromiterea cadrului concurențial. De aceea Comisia poate să exercite control asupra ajutorului de stat. Însă într-o perioadă de consolidare fiscală și în plus, într-o perioadă în care trebuie să întărim potențialul de creștere a trebui să ne concentrăm eforturile mai precis pentru a utiliza fondurile publice în cel mai bun mod posibil în, acel, în acele domenii în care această formă de ajutor de stat poate sprijini dezvoltarea economică și o să fim mai stricți în acele domenii în care utilizarea fondurilor publice nu mai distorsionează cadrul concurențial, ci înseamnă risipă într-o perioadă de consolidare fiscală. Acestea sunt principiile pe care le urmăm. Ne-am trecut la o serie de analize economice pe care le includem în linia noastră directoră pentru ajutor de stat și făcând acest lucru cred că sporim eficiența controlului pe care le exercităm. Nu mai concentrăm doar pe eliminarea distorsionării cadrului concurențial, ci ne concentrăm și pe încercarea de a folosi în cel mai eficient mod acești, aceste fonduri publice alocate prin mecanisme de ajutor de stat. Locuințele sociale. De multe ori, în public și în privat, în întâlniri bilaterale cu membrii Parlamentului și cu alte persoane, am spus, nu sunt politician olandez, nu o să fiu niciodată un politician olandez. Probabil în viitor, cine știe, însă mă îndoiesc. Nu sunt implicat în această polemică, știu că e importantă în Olanda, însă nu e o discuție la care participă Comisia. După cum spuneați, într-o zi, guvernul olandez a impus anumite praguri care stabilesc cine poate beneficia și cine nu poate beneficia de aceste locuințe de stat. După o discuție de ani de zile, șapte ani dacă nu mă înșel, s-a ajuns la formularea unor condiții și a unor declarații de compatibilitate. Pragul este compatibil cu condițiile din decizia adoptată de noi în 2009, decizia adoptată înainte ca eu să devin comisar. Cum poate interveni Comisia în această politică a locuințelor sociale în Olanda? Ei bine, poate să o facă doar dacă autoritățile olandeze schimbă actualul cadru, îl modifică, deci practic în această situație trebuie să ne notifice pentru că actualul cadru, să spunem că a fost validat de decizia din 2009 și dacă acest cadru este modificat, dacă noi suntem notificați, atunci mai vedem. Atât pot să vă spun. Asta e. Deci nu pot să, decât să repet evidențele Poate că este evident pentru dumneavoastră, dar nu pentru toată lumea. Membrii din acest parlament, um, am spus-o multor membri din acest parlament, din mai multe grupuri politice, am spus exact același lucru guvernului dumneavoastră recent, am fost sunat și le-am oferit aceste explicații. Directorul general pe concurență, Alexander Italiani, este olandez și a fost înaintea Parlamentului dumneavoastră, a oferit aceleași explicații. Dumneavoastră știți cum se treaba în politica olandeză. În ceea ce privește plângerile, dacă nu mă înșel, aceste chestiuni ce țin de decizia din 2009 sunt pe rolul Curții Europene de Justiție, iar uh, părțile implicate în această procedură vin din ambele tabere din tabăra care consideră că pragurile sunt prea mici și din tabăra care consideră că pragurile sunt prea mari. Deci ambele poziții sunt reprezentate. Right. Uh. Bun, iată o statistică interesantă când vine vorba de cheltuielile bugetare. În Europa avem 50% din PIB care provin din cheltuielile guvernamentale și atunci nu ne rămâne decât să punem întrebarea cine este capitalist și cine este comunist. Următoarele două întrebări vin din partea lui Dick Epping și Jürgen Fair. Doamna președinte, dacă tot vorbim despre comuniști, dați-mi voie să vă întreb cum stă treaba cu taxa pe tranzacțiile financiare. Aceasta a fost propusă în cadrul Uniunii Europene, dar cred că este destul de improbabil ca aceasta să fie adoptată în actualul cadru UE. Franța și Germania deja au spus că sunt pregătite să o introducă în zona euro, obținând astfel două tipuri de Europa. Deci o astfel de taxă în zona euro este diferită de o taxă din afara zonei euro. Acum, în materie de concurență, cum rămâne cu cadrul concurențial echitabil? Pentru că în momentul în care uh, vorbim despre prestatorii de servicii, aceștia vor părăsi zona euro, vor merge în Regatul Unit sau în Singapore și acest lucru practic reprezintă o sinucidere. Din perspectiva dumneavoastră de comisar pentru concurență, această taxă în zona euro este compatibilă cu principiul concurenței echitabile pe care dumneavoastră trebuie să-l protejați? Mulțumesc! Muito, muito obrigado, Sr. Comisar Almunia. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori să încep prin a vă felicita pentru felul în care în prezentarea dumneavoastră ați reușit să acoperiți concurența și creșterea pe timp de criză. Am o întrebare în lumina acestor fapte? Oare nu există posibilitatea ca indivizii să ceară despăgubiri în această zonă? Domnul comisar s-a referit la aceste lucruri și poate că lucrurile ar putea să se schimbe pe viitor. Mă întreb cum ne putem asigura că această perspectivă este compatibilă cu creșterea economică și creșterea companiilor, pentru că acestea trebuie să fie văzute în contextul amenzilor aplicate de comisie. Nu cumva acest lucru reprezintă până la urmă un obstacol în calea companiilor? Apoi, a doua întrebare vizează notificarea financiară. În propunerea din partea comisiei se vorbește despre încercarea de a crește concurența pe piață și s-au luat o serie întreagă de măsuri. De exemplu, notificarea, crearea unei baze armonizate pentru toate agențiile și aș dori să știu dacă aceste măsuri într-adevăr deschid piața, pentru că actualmente avem o piață care este destul de închisă și practic acesta este și motivul pentru care ne-am confruntat cu atâtea dificultăți până acum. Nu considerați că ar fi necesare și alte măsuri pentru a deschide într-adevăr piața? Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, vorbim aici despre o propunere a Comisiei către Parlament și Consiliu pentru toată Uniunea Europeană și eu, făcând parte din Colegiul Comisarilor, o sprijin pe deplin, pentru că este propunerea noastră, evident. Aceasta este poziția mea nu doar ca membru al Comisiei Europene, ci este și poziția mea personală. Cred că toată Uniunea Europeană ar trebui să aibă o astfel de taxă pe tranzacțiile financiare. O chestiune de ordin general în ceea ce privește ajutoarele de stat, distorsionarea concurenței și taxarea. Conform doctrinei și conform jurisprudenței, Există o distorsionare a concurenței în momentul în care există niveluri diferite de impunere în cadrul aceluiași stat membru în scopul de a discrimina de a face discriminări între agenții economici. Deci dacă există un caracter selectiv al acestei taxe în cadrul unui stat membru, reacționăm. Dar dacă diferitele state membre au niveluri diferite de impunere, ce pot să spun? Mi-ar plăcea să putem reacționa, dar nu putem să o facem. Știu foarte bine că diferitele niveluri de taxare în Uniunea Europeană creează câteodată o distorsionare. De exemplu, când vorbim despre impozitele aplicate societăților comerciale. Dar diferențele acestea sunt la nivelul statelor membre, deci între statele membre și nu în cadrul aceluiași stat membru, deci nu putem acționa din punct de vedere juridic. În ce privește întrebarea dumneavoastră, aplicarea privată și publică a regulilor de concurență ar trebui să fie compatibile. Bineînțeles că trebuie să le coordonăm mai bine. Atât aplicarea privată cât și aplicarea publică a normelor de concurență. Și asta am și spus-o când am vorbit despre inițiativele legislative pe care le vom avea anul viitor. Din punctul meu de vedere, aplicarea publică ar trebui să vină înaintea celei private. Nu pot să impun acest lucru, dar cred că ar fi mai bine ar fi bine ca aplicarea privată să țină cont de decizii, de deciziile adoptate în, pe cale publică, inclusiv amenziile. Dar dacă există pretenții financiare printr-un canal de aplicare privată, să spunem, și astfel sunt afectate deciziile publice și amenziile, niciodată nu aș considera că amenziile sau compensațiile acordate pe canalul privat, nu consider niciodată că acestea ar fi o anticipare a amenzilor. În momentul în care adoptăm amenzi în urma unei decizii publice, intenția noastră nu este să compensăm pentru pagubele suferite de unii, ci să îi împiedicăm pe alții să meargă pe aceeași cale. Deci, niciodată nu aș ține cont de existența aplicării private în acest context. Iar în ceea ce privește deschiderea pieței, În politica pentru concurență, cele mai importante decizii sunt cele individuale, de la caz la caz. În fiecare decizie pe care o adoptăm împotriva cartelurilor, împotriva exercitării unei poziții dominante pe piață, sau în cazul fuziunilor, de exemplu. Printre altele, ne dorim să reducem barierele la intrarea pe piață, deci accesul pe piață. Și practic să facem ca acest acces să beneficieze cât mai multor oameni, cât mai mult să poată intra pe piață. Deci, executarea regulilor de concurență ajută în scopul deschiderii pieței. Thank you very much. Since you mentioned... Mulțumesc. De vreme ce v-ați referit la impozitele pe societățile comerciale, cred că ar fi just să subliniem faptul că baza de impunere este la fel de importantă și poate chiar mai importantă, pentru că este ușor să vezi care este rata de impunere, dar este mai greu să întrevezi baza de impunere și asta rep- reprezintă o concurență ascunsă. Sunt de acord, dar de vreme ce am spus că aceste propuneri au fost făcute pentru baza de impunere comună și consolidată. Ne vom concentra doar pe chestiunile ce țin de rata de impunere, nu pe baza de impunere. Cred că este destul de clar. Filip, apoi Lisa urmează. Voi în francez? Voi vorbi în franceză, e în regulă? J'ai deux questions et donc ça Foarte pe scurt, două întrebări. Prima, Comisia a deschis o anchetă în legătură cu o eventuală manipulare a ratei interbancare Euribor. Există o asemenea, am mai avut loc o asemenea anchetă recent. Nu vă cer să intrați în detaliile bănuielilor serviciilor dumneavoastră, însă aș dori să știu mai multe detalii despre ce este vorba. Știm că economiile și sistemele noastre financiare sunt supuse unor presiuni și uh, orice manipulare a ratei poate să aducă doar distorsionări și presiuni suplimentare. În al doilea rând, Curtea Europeană de Justiție a sancționat negativ o taxă aplicată în Gibraltar, uh, teritoriul britanic, pe baza faptului că această reformă a impozitării societăților comerciale ar consista într-un ajutor de stat ilegal. Serviciile dumneavoastră investigează asemenea acțiuni? Există inițiative reale pentru a analiza în ce măsură o anumită dispo- dispoziție fiscală în statele membre, în special în ceea ce privește impozitarea societăților comerciale, ar putea să constituie o distorsionare a pieței interne. Vă mulțumesc. Elisa. Lisa? Obrigada. A minha primeira questão tem a ver... Mulțumesc foarte mult. Prima mea întrebare este legată de ceea ce spunea Filip. Am fost uh, dezamăgită că pentru, în programul pentru 2012 nu există nicio trimitere la ratele de impunere pe importurile directe, pentru că eu cred că actualmente acest lucru distorsionează concurența la modul real. În al doilea rând, în ceea ce privește ajutoarele de stat către sectorul financiar, mă îndoiesc că este posibil să reglementăm acest tip de ajutor de stat fără să facem progrese în cadrul sectorului bancar european. Băncile sunt cele care au creat un fond pentru a rezolva această problemă în loc să continuăm noi să intervenim în calitate de state membre. Am dorit să știm, în consecință, ce anume face Comisia și în ce măsură colaborați cu domnul Barnier pe această temă. Trebuie să recunosc că am dubii vis-a-vis -vis de faptul că trei agenții domină 97% din piață. Mă refer la agențiile de rating iar două dintre ele au aceiași acționari. Nu cumva acest lucru distorsionează în sine concurența? Eu cred că o distorsionează și cred că ar trebui să răspundeți la această importare întrebare pentru că este foarte importantă. O ultimă întrebare cu privire la Euronext și la bursa germană. Știu că s-au făcut uh, propuneri care să facă, să creeze o și mai mare transparență pe piață, în vreme ce se crește finanțarea economiei reale. Credeți că aceste măsuri încalcă normele de concurență într-o oarecare măsură? În spaniol? <laughs> Muchas gracias. Mulțumesc. Voi vorbi franceză. Comentar sur nu pot să fac comentarii, nu pot să comentez în legătură cu prima întrebare în legătură cu Euribor. În viitor voi putea să fac câteva remarci, însă nu astăzi. În ceea ce privește decizia curții în legătură cu Gibraltar, într-adevăr ne mulțumește această decizie a curții pentru că am urmărit poziția Comisiei în acest sens. Curtea de Justiție a susținut argumentele Comisiei în sensul că exista o discriminare prin tratamentul selectiv al anumitor societăți comerciale din Gibraltar. Și erau, era vorba de societă, societățile comerciale offshore, nu era vorba de o discriminare prin diferențiere a impozitelor. Această discriminare a fost recunoscută ca contravenind regulilor concurenței, iar acum decizia curții uh, introduce dificultăți pentru paradisurile fiscale. Mi se pare un, un lucru bun, nu doar în acest domeniu, ci în general. Dacă facem o analiză mai completă și mai aprofundată în ceea ce privește discriminarea prin impozite, din punct de vedere al concurenței, am cerut Direcției Generale Concurență să pregătească un document de discuție pentru a vedea cum putem să consolidăm acțiunile împotriva acestui tip de discriminare în cadrul controlului ajutoarelor de stat. Și știu că dumneavoastră sunteți foarte apropiați de aceste discuții. Uh, îl voi informa pe domnul deputat și voi ține la curent comisia dumneavoastră de discuțiile noastre și sper să mă bucur de susținerea dumneavoastră în aceste discuții care sunt foarte importante. După cum i-am răspuns doamnei Intveld, Um, în ceea ce privește perioada de consolidare fiscală. Este un aspect foarte important din, punct de vedere al cheltuielilor, dar și din punct de vedere al veniturilor. Sper așadar că vom avea discuții mai aprofundate în acest sens până în 2012. Elisa. Aș dori să Mă refer la ceea ce am spus domnului Lambda. Statele membre sunt cele care impun taxele, dar noi nu putem legifera pe marginea chestiunilor fiscale. Bineînțeles, este nevoie de co- o coordonare mai bună la nivel fiscal pentru a evita distorsionarea concurenței pe piața internă coordonarea ar duce la reducerea acestei distorsionări, pentru că statele membre ar fi conștiente de statele impuse de celelalte membre, state membre, dar nu putem face acest lucru doar controlând ajutoarele de stat, pentru că întotdeauna ne-am confruntat cu acea barieră despre care am vorbit mai devreme. Există o diferență la nivel de practică care poate exista între două state membre și care nu poate fi explicată și care nu poate fi rezolvată prin intermediul ajutoarelor de stat. Fiecare stat membru în, pe propria sa piață are un anumit spațiu de manevră. Nu pentru a discrimina, ci pentru a se diferenția de situația de piață dintr-o altă țară, chiar și în cadrul unei pieți, piețe unice. Prin coordonare putem elimina o serie de distorsionări care nu pot fi rezolvate prin controlul ajutoarelor, ajutoarelor de stat. Acum câțiva ani a fost creat grupul Prima Rola, care încerca să atingă un acord între statele membre pentru a elimina practicile fiscale dăunătoare. Nu eu mă ocup actualmente de toate aceste chestiuni și nu știu în ce stare se află dezbaterea pe această temă. Înainte, miniștrii erau informați în mod continuu, nu știu dacă acest grup mai este sau nu activ, ar trebui să mai fie. Deci, cum rezolvăm problema băncilor, problema sectorului bancar? Pe de o parte, prin instrumentul controlului ajutoarelor de stat, un instrument pe care îl utilizăm practic zilnic, dar nu este singurul instrument pe care ar trebui să-l utilizăm. Nu că n-ar trebui să-l avem, bineînțeles că ar trebui să-l avem, dar ar trebui să utilizăm și alte instrumente pentru a compensa pentru o lipsă a unor mecanisme de soluționare. Și aș dori să vă dau un exemplu recent. Sau, de fapt, mai bine nu dau exemple pentru că ar putea fi înțeles greșit. Dar oricum, în momentul în care adoptăm o decizie cu privire la restructurarea unei bănci, câteodată cerem să se modifice modelul de afaceri, să se modifice structura de investiții și insistăm să fie îndeplinite anumite condiții în momentul în care vorbim despre contribuțiile fiecarei părți la restructurare. Unele dintre aceste decizii țin de mecanismele de soluționare a crizei, dar aceste mecanisme adesea nu există. În această masă domnul Barnier vă va face o vizită și vă va spune despre o inițiativă pe care Comisia o va discuta în curând, tocmai pentru a discuta aceste diferențe între statele membre. De fiecare dată când avem un caz transfrontalier, ne confruntăm cu dificultăți suplimentare. Asta e realitatea. Iar situația concurențială în ceea ce privește impozitele din statele care sunt sub controlul Troica, nu cumva și ele denaturează concurența pentru că acele bănci se supun altor reguli, nu regulilor noastre în ceea ce privește funcționarea piețelor. Casos de países eh, sometidos a programa. În ceea ce privește țările care se supun acestor programe, programelor UE FMI, să știți că Direcția Generală pentru Concurență participă la toate dezbaterile și urmărim îndeaproape tot ce se întâmplă dar bineînțeles că există și alte condiții specifice care nu se pot a, a, aplica anumitor state în anumite condiții. Și asta nu ține neapărat de regulile concurenței sau de controlul ajutoarelor de stat. Dacă există condiții specifice, con- concurența poate fi foarte, foarte dură. Apoi, o altă chestiune este ce, cum vedem condițiile stabilite în acele piețe. Agențiile de rating este adevărat că având cam 30 de agenții înregistrate, există cam 30 de agenții înregistrate, dar în afara Uniunii Europene există doar 3 agenții mari. Și cele din Uniunea Europeană nu sunt atât de, de mari. Dar aceasta nu este o problemă ce ține de antitrust și nu este nici un abuz de poziție dominantă. Dacă analizați situația agențiilor de rating, concluzia la care ajungeți este că ele necesită reglementare și asta a și făcut Comisia pentru a treia oară săptămâna trecută de când a început criza. Am căzut de acord asupra unor norme, unor reglementări care acum vor fi discutate de Consiliu și de Parlament cu privire la agențiile de rating. Direcția Generală a analizat fiecare aspect al funcționării eronate a agențiilor de rating și să știți că există multe asemenea elemente și să știți că nici una dintre funcțiile nesatisfăcătoare nu au legătură cu politica de concurență. Dacă vom constata că au o legătură, imediat vom interveni, pentru că acest lucru este o prioritate. Trebuie să ne asigurăm că sectorul funcționează în mod corect. Un lucru care, în mod cert, nu se întâmplă acum. Agenția acum nu funcționează satisfăcător și de multe ori agențiile creează mai multe probleme decât rezolvă. Dar soluțiile necesare sunt uh, în mare măsură incluse în propunerea de săptămâna trecută, dar nu au nicio legătură cu articolul 102, nu? Pur și simplu, nicio legătură. Au mai degrabă legătură cu conflictul de interese, de exemplu, sau cu lipsa de transparență în momentul în care analizăm metodologia din spatele analizei, sau are legătură cu o lipsă de transparență în ceea ce privește felul în care s-a ajuns la o anumită concluzie pentru a analiza un anumit risc. Dar aceasta nu este o problemă de antitrust. Sunt probleme diferite și, într-adevăr, trebuie rezolvate cât se poate de repede, dar nu sunt, nu fac obiectul regulilor antitrust. Apoi, în ceea ce privește fuziunea dintre NISE, Euronext și Deutsche Börse, știți foarte bine că analiza este în curs, notificarea a fost făcută în vara trecută. În prima jumătate a acestui an am vorbit despre prenotificare, prenotificare care a avut loc în februarie. În vară am primit o propunere în ceea ce privește căile de atac și asta pentru a rezolva obiecțiile pe care le-am avut noi și să știți că am avut obiecții serioase și părțile știu asta. Actualmente analizăm sistemul propus de părți. Acest sistem va fi supus unui test de piață. Există un termen până la care trebuie luată decizia. Acesta este 22 decembrie. Deci, până, de fapt, până în 23 ianuarie trebuie să luăm o decizie, iar acea decizie va fi luată în lumina obiecțiilor pe care le-am avut inițial față de sistemul propus de părți și față de interesele terților și mai ales în lumina soluțiilor pe care le-am primit din partea părților față de obiecțiile pe care le-am exprimat. Could I tempt you instead of, uh... V-aș ruga, în loc să examinați acest caz, să spuneți ceva mai general despre infrastructurile fost comerciale, pentru că avem MIFID și altele. Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, o viziune a viitorului din punct de vedere al standardelor și al accesului la acestea? Pentru că acest lucru influențează uh, legislația noastră, dacă priviți lucrurile din punct de vedere al concurenței. Fără a intra în detalii, pentru că Bineînțeles că nu pot să intru în detalii, însă vă pot spune că relația între fuziunile propuse ale NISA, NISA Euronext și Deutsche Börse care sunt propuse aici și discutate la Consiliu, relația ține mai mult de partea MIFID decât de partea EMIR pentru că Emir a fost limitat la uh, produsele derivate OTC și obiecțiile noastre se leagă mai degrabă de tranzacția acestor produse derivate pe o piață de valori. În al doilea rând, fără a face o legătură cu vreun caz în particular, vă pot spune că prevederile incluse în MIFID 2 și MIFIR sunt pe deplin coerente cu opinia mea în legătură cu funcționarea pieței. Mulțumesc, știu că este o situație dificilă. Următoarele două întrebări, Peter Simon și Nicolas Huntis. Mulțumesc, domnule comisar. În numele raportorului din umbră, aș dori să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a asculta preocupările noastre principale, cum ar fi serviciile sociale. Mă bucur că examinați aceste dimensiuni și ne bucurăm că comisia este foarte deschisă. Nu aveți niciun fel de obligație, însă am văzut cum au mers lucrurile în ultimele luni și vă mulțumim. O întrebare aici legată de raport și de cadrul legat de produsele SGI. Ați anunțat un cadru calitativ care va fi gata până la sfârșitul anului socialdemocrații și alții au cerut o prevedere juridică. Dumneavoastră ați vorbit despre un cadru calitativ. Uh, mai este acest proiect în, pe calendarul dumneavoastră sau a fost amânat? Uh, după cum a spus colega Intveld, nu pentru că vreau să vă pun în dificultăți. Însă, atunci când am redactat raportul, au apărut zvonuri în sensul că toată lumea spune că Comisia a obligat Regatul Unit să stabilească pragul respectiv și Comisia încearcă să distrugă locuințele sociale din Olanda pe această cale. Din câte am înțeles, nu este vorba de acest lucru, este chiar invers, după cum ați declarat, însă aș dori o clarificare. Puteți să ne confirmați că Regatul, Uni, Regat, uh, Regatul Țărilor de Jos a stabilit pragul respectiv și nu Comisia. Mm, este foarte important pentru că ni s-a pus deseori această întrebare. Doamna Ferrera a pus o întrebare legată de piață, legată de piață și de agențiile de rating. Durează cam o săptămână ca să ne dăm seama cui aparțin aceste uh, Uh, agenții de rating și proprietarii agenției Standard and Poor's apar ca acționari și în altă parte, la fel și acționarii Moody's. Și există extrem de multe legături între aceste agenții de rating. Dacă ne uităm la praguri, aceste uh, agenții de, cre- de rating vor profita în urma oricărei um, reforme a sistemului de, cre- de rating. Cum veți trata uh, sistemul de proprietate al acestor uh, agenții? Bună ziua, domnule comisar. Uh, sper că v-ați uh, pus uh, centura de securitate pentru că vom discuta despre Grecia În Grecia se vorbește despre zone economice separate. Ministrii de Finanțe și Cancelarul German au discutat acest subiect și se pare că discuțiile continuă cu Comisia în legătură cu anumite zone economice private. Vreau să vă întreb dacă Comisia discută acest lucru discutați înființarea unor zone economice private sau schimbarea legii investițiilor din Grecia. Există o muncă pentru a crea stimulente fiscale speciale. Și dacă este adevărat, este conform acest lucru cu legislația comunitară privitoare la concurență bien, muchas gracias. Mulțumesc eh, domnului Simon și repet ceea ce am spus în prezentare. Am apreciat raportul dumneavoastră și dezbaterea din Parlament legată de acest eh, raport, eh, cele câteva zile, săptămâni care rămân până la adoptarea deciziei definitive din partea Comisiei Uh, în legătură cu serviciile economice de interes general, una dintre lucruri, unul dintre lucrurile care rămân deschise și care apar în raportul dumneavoastră este uh, tratamentul care trebuie aplicat regulii de minimis, care stabilește limita sub care nu se poate acorda ajutor și felul în care trebuie să fie tratate serviciile respective care nu trebuie să, care nu sunt supuse obligației de notificare prealabilă. Examinăm toate argumentele și vom lua o decizie. Am, și, în general, substanța raportului dumneavoastră coincide cu propunerea noastră. Tema pragurilor este una dintre ultimele care sunt restante și o vom și bineînțeles că vom ține cont de propunerile dumneavoastră. Nu toate merg în aceeași direcție, însă ne-au ajutat să înțelegem mai bine uh, cum să stabilim limitele. În ceea ce privește calitatea, este vorba aici de o altă inițiativă a Comisiei uh, care nu, de care nu sunt răspunzător eu. Însă, din nou vă trimit la domnul Michel Barnier. Cu toate că doamna Intveld nu mai este aici, vă răspund același lucru. Același lucru pe care l-am spus guvernului olandez și același răspuns pe care l-am dat uh, altor eurodeputați și altor grupuri parlamentare. Deciziile cu privire la uh, pragurile pentru locuințele sociale sunt luate și au fost luate uh, și vor fi luate în, în viitor de către autoritățile olandeze. Rolul comisiei este doar de a analiza dacă deciziile autorităților olandeze sunt sau nu compatibile și în ce condiții sunt compatibile. Nu sunt, nu am fost și niciodată nu voi fi politician olandez. În ceea ce privește agențiile de rating, în germană poate mai bine. În ceea ce privește agențiile de rating, repet ceea ce i-am spus doamnei Ferreira. Agențiile de rating au foarte multe probleme și una dintre problemele cele mai mari cu care se confruntă deci propunerea adoptată săptămâna trecută de către comisie și pe care o veți discuta împreună cu Consiliul în lunile viitoare, ține de conflictul de interes care este evident că există și că trebuie să fie reglementat. Și dintr-un punct de vedere interzis și limitat. Dacă se acordă un rating cuiva, nu poți să fii uh, client al uh, acelei entități. Proprietarii agenției trebuie să aibă și ei limite, pentru că altfel își vor acorda ratinguri bune lor înșilor lor înșine. Însă acest lucru nu are nimic de a face cu articolul 101 sau 102 din tratat. Nu are legătură cu aceste articole. Nu. Instrumentele de care dispune Comisia pentru a aplica uh, regulile de concurență pe baza articolului 101 și 102 din tratat sunt foarte importante. Nu voi nega acest lucru pentru că am responsabilitatea de a le aplica. Sunt foarte importante. Acum câteva minute am vorbit despre fuziunea Deutsche Börse, eh, Euronest și New York Stock Exchange. Deciziile Comisiei sunt extrem de importante. Este vorba de o fuziune de 9 miliarde de euro sau o sumă enormă oricum, hmm, pe care nu mi-o amintesc exact. Aici aplicăm regulile tratatului atunci când avem la dispoziție un instrument extrem de puternic, nu putem să îl aplicăm în orice scop. Acel instrument trebuie să fie aplicat în scopul pentru care a fost creat. Dacă nu, slăbim puterea instrumentului și nu ajungem la obiectivul dorit. Problema agențiilor de rating nu ține de antitrust. Există probleme grave de conflict de interese, însă nu sunt probleme de antitrust. Și orice analist antitrust știe acest lucru. Dar am văzut că acum câteva zile se vorbește despre cartelul agențiilor de rating. Nu este vorba de un cartel. Cu ratingurile proaste și prin erorile pe care le-au comis, creează foarte multe probleme economiilor private, publice și pe, pe piață. Însă nu este vorba de o încălcare a articolului 101 sau 102. Ca responsabil al politicii de concurență, în momentul în care văd că există dubii în legătură cu îndeplinirea sau nu a cerințelor din articolul 101 sau 102, acționez imediat. Însă, în momentul actual, nu există asemenea încălcări și nu văd cum se pot utiliza aceste articole. Sper că vom avea un regulament mult mai exigent decât uh, cel propus de comisie, însă nu putem utiliza articolul 101 sau 102. Domnul Huntis, nu se discută nimic în legătură cu aceste două sau trei zone Singura diferență de zone din Uniunea Europeană a fost stabilită între cele 17 state membre care au o monedă euro și cele 10 state membru, membre care din voință proprie sau din cauza că nu au îndeplinit condițiile, nu au moneda euro. Aceasta este singura diferență. De asemenea, Comisia nu participă la negocierile legate de eliberarea ultimei plăți pentru Grecia. Și chiar domnul Papademos a, l-a vizitat pe, domn, președin, pe domnul președinte Barroso și pe președintele Van Rompuy și sper că lucrurile se vor rezolva cât mai curând. Sper acest lucru. Comisia a înființat un task force pentru a pune pentru a utiliza la nivel maxim instrumentele de acțiune care stau la dispoziția autorităților instituțiilor europene în Grecia. Sper că acest task force să aibă un rezultat bun și că aceste zvonuri în legătură cu înființarea unor zone uh, artificiale vor dispărea pentru că nu ajută pe nimeni și nu sunt fondate în realitate. Da? Și o ultimă întrebare, Ramon. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Am o întrebare pe care v-am pus-o deja da, în cadrul ace- aceleiași comisii. Există entități financiare care au fost condamnate pentru fraudă și care din nou oferă dobânzi foarte favorabile profitând de situația din Spania, de schimbarea guvernului și așa mai departe. Acest lucru poate să dăuneze libere concurențe și poate să dăuneze entităților financiare și chiar publice. Deja în mai multe rânduri v-am adresat o întrebare în scris, mi-ați răspuns că Comisia se va asigura că acest lucru nu trebuie să se întâmple, însă a trebuit să vă întreb în scris și vă reamintesc că există aceste întrebări în scris, însă noi avem impresia că nu putem face nimic. Atunci când directorii agențiilor financiare care nu au primit ajutoare mă, vor, mă contactează uh, mă întreabă ce puteți face dumneavoastră ca deputat european. Și eu răspund, eu pun întrebări în scris și întrebări orale. Nu cumva, comisia nu poate cumva să acționeze mai hotărât pentru, că, pen, pentru a împiedica aceste rele practici. Nu, nu am toate, la dispoziție toate răspunsurile în scris pe care le-am trimis. Însă pot să spun două lucruri. În primul rând, dacă nu, cumva am fost informat greșit, în Spania există un regulament legat de limitele politicilor de remunerare a pasivelor pentru entitățile cu susținere publică. Nu știu cine răspunde de respectarea acestei legislații spaniole. Autoritățile spaniole trebuie să um, asigure respectarea legii și uh, autoritatea de supraveghere bancară deține aceste instrumente. Atunci, însă, când vorbim despre fraudă în cadrul entităților, uh, s-a vorbit chiar ieri despre o bancă din Valencia și Comisia a dat o autorizare provizorie orice autorizare provizorie pentru entitățile bancare spaniole este valabilă pentru maxim șase luni pentru ca această entitate să compară prin intermediul statului, med- statului membru în fața comisiei și să prezinte un plan de restructurare. Acest plan de restructurare a fost utilizat în cazul restructurării multor entități financiare spaniole și europene unul dintre elementele care se analizează în aceste planuri de restructurare ține de politica de remunerare a conducerii. Și în toate cazurile de planuri de restructurare se poate impune și în multe cazuri am impus limitări odată ce planul de restructurare este discutat și aprobat aici. Până acum, în cazul entita- entităților spaniole care până acum au primit uh, injecții de capital, nu există niciun plan de restructurare aprobat, pentru că au existat două cazuri de lichidare a entităților, Caja Asur și Castilla de la Mancha, și în restul cazurilor nu s-a terminat termenul de șase luni și încă așteptăm planul de restructurare pentru a-l analiza și a lua o decizie sau ajutoarele FROB 1, 1 ar fi trebuit să ajungă până la sfârșitul anului 2010 și dacă era vorba de ajutoare de până la 2% din active, conform unui plan național aprobat în Spania, Uh, analiza planului de analiza planului aparține autorităților spaniole. În, începând cu 1 ianuarie 2011, orice ajutor public trebuie să urmeze unui plan de restructurare prezentat în fața autorităților comunitare. Vă stau la dispoziție pentru alte întrebări și vă voi răspunde uh, foarte precis de la caz la caz. Vă mulțumesc, am uh, terminat schimbul de opinii. Mulțumesc domnului comisar. Uh, nu știu dacă ne-a scăpat vreo temă pentru a trebui să reveniți, însă, ca de obicei, ați dat dovadă că stăpâniți uh, orice subiect. Vă mulțumesc și așteptăm următoarea dumneavoastră vizită de anul viitor. Vă mulțumesc! Right. Okay, we'll just have a, a couple of minutes whilst the room... Uh... Luăm o pauză de câteva minute până ne pregătim pentru următorul punct. Okay, thank you very much. We're now moving on to agenda point which is Trecem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi, un set de două directive. Este a doua examinare a amendamentelor și știu că s-au făcut progrese în direcția unui compromis, dar dau cuvântul raportorului care să ne informeze în legătură cu stadiul la care ne aflăm în prezent. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. După primul schimb de opinii, în 11 octombrie, iată, este util să avem un al doilea schimb de opinii, pentru că la mijlocul lui decembrie a fost, avem votul care a fost amânat. A existat un acord cu alte grupuri politice în special în ceea ce privește conținutul de 400 de pagini al celor, al, um, celor două directive pe care le-am primit din partea Comisiei la începutul lui noiembrie. A fost de bun augur faptul că am așteptat dispozițiile de punere în aplicare pentru a putea avea discuții bune pe marginea noului, noului cadru, pentru că acest instrument, din motive juridice și din motive de conținut trebuie discutat în detaliu. Trebuie să ne gândim în ce măsură trebuie să ancorăm în cadrul noile dispoziții. Comisia vorbește aici despre un pachet de ansamblu, dar înainte de a avea un pachet de ansamblu, aș dori să pot verifica care sunt elementele acestui pachet, care este conținutul lui. În 9 noiembrie a existat un briefing tehnic vis-a-vis -vis de noile dispoziții de punere în aplicare, la care am fost invitați. Pentru această prezentare aș dori să mulțumesc reprezentanților comisiei cu această ocazie. Cred că a fost o prezentare foarte bună, foarte completă și cred că discuțiile pe care le-am avut au fost extrem de eficiente. Explicațiile pe care le-am primit din partea Comisiei cu siguranță că ne vor ajuta în momentul în care vom dori să găsim un compromis aici în comisie. Și vorbim aici în special de garanțiile pe termen lung. Vorbim despre prima de lichiditate, de prima anticiclică și de alte asemenea prime. În raportul meu am vorbit în special despre prima de lichiditate iau la cunoștință faptul că o mare majoritate a colegilor au introdus amendamente din care rezultă că sunt pentru prima anticiclică. Pentru toată lumea trebuie să fie clar, însă că această primă nu ne va ajuta să acoperim riscul lipsei de lichidități și nici să împiedicăm credit spread risk, sunt sceptic așadar, cert este însă că nu așa, Comisia dorește ca acest instrument să fie unul pe termen lung și acest lucru înseamnă că în vreme ce prima anticiclică intră în schemă doar în anumite situații, în, în materie de asset liability, ea este una permanentă. Practic, noi trebuie să optăm pentru o primă sau pentru cealaltă și de aceea mă întreb dacă într-adevăr facem bine, dacă în momentul în care calculăm aceste prime, nu trebuie să comparăm toți operatorii europeni. Nu este deloc clar cum stă treaba la prima de tip matching. Catalogul comisiei vorbește despre volatilitatea artificială și face o serie de propuneri, printre care și extrapolarea curbei de structură și în ceea ce privește adaptarea mecanismelor în materie de riscuri în legătură cu acțiunile. Odată ce acest pachet va exista, mă întreb cum ne vom asigura că toate aceste părți componente lucrează, sunt coerente și consistente. Consider că aceasta este chestiunea esențială, mai ales prin prisma faptul că prima de lipsă de lichidități este supusă unui test actualmente. S-a vorbit și, și despre obligațiunile de stat și despre recapitalizare, toate acestea fiind chestiuni care au făcut obiectul dezbaterilor în comisia noastră. Am primit și un semnal pozitiv pentru o soluție transsectorială și de aceea cred că este important să ajungem la o abordare consistentă și aș dori să adaug că din perspectiva mea ar trebui să ne gândim dacă nu cumva în materia asigurărilor ar trebui să fim un trendsetter și să subliniem faptul că noile forme de obligațiuni trebuie să acționeze în același punct în sectorul bancar și în sectorul asigurărilor. Ar fi de asemenea util dacă Comisia ar putea lua o poziție față de aceste aspecte. Cred că acestea sunt subiectele esențiale în cadrul acestui raport le-am menționat pe scurt și acum aș dori să dau cuvântul, a, aș dori să-i ascult și pe colegii mei să văd care sunt evaluările care ni se fac. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Thank you very much and I'd also like... Mulțumesc și eu. De asemenea, dați-mi voie să mulțumesc la rândul meu comisiei pentru sesiunea pe care am avut-o împreună în legătură cu măsurile de în aplicare pentru Solvency 2, Solvența 2. Pentru că, evident, acestea trebuie să se lege foarte bine de ceea ce facem noi aici. Uh, acum, raportor din umbră, pizza. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Borcat pentru munca depusă și sunt de acord și cu dumneavoastră. Trebuie să mulțumim comisiei pentru că au formulat măsurile de punere în aplicare la timp. Într-adevăr, este folositor să avem această examinare comună a situației. Și asta mă și duce la o parte dintre concluziile mele, care se și regăsesc în unele amendamente. În primul rând, am înaintat o serie de amendamente după ce m-am consultat cu diferite persoane și după ce am examinat eu însumi chestiunea dacă cartea de nivelul 1 ar fi afectată în mod negativ atunci când e vorba de punerea în implicare. Consider că amendamentele mele au fost, sper, luate în considerare de Burcar, și reflectă unele dintre problemele concrete actuale și nu doar paranoia actuală. Și n-am să spun mai mult. Cred că e important să avem o clauză rezumativă pentru a permite elaborarea aspectelor cheie dacă discutăm cu cei de la IOPA și le spunem acest lucru este examinat de Parlament, ei nu spun că n-ar dori să aibă aceste lucruri, ci spun că toate la timpul lor. Noi le dăm 25 de standarde pe care trebuie să le respecte în câteva luni, în loc de acte delegate care s-a referit la o perioadă de 5 ani. Deci ne-am cerut o abordare de ordin practic în acest sens în 2009. Nu-și închipea nimeni că ne vom afla uh, în această poziție de lisabonizare atât de repede. Nu e vorba de o conspirație care să împiedice să-și facă treaba. Trebuie să-și facă treaba și să-și facă treaba cu toate puterile de care dispun. Să cred că această abordare de 1 plus 1 luni o să, o să încarce foarte mult și agenda Parlamentului și asta va complica lucrurile. Deci acest lucru mă îngrijorează. Consider că această chestiune a premiumului este importantă și, într-adevăr, Burkhard, există o serie de propuneri contraciclice care au, au fost uh, avut în vedere în cadrul uh, Cartei de nivel 1. E singurul document legislativ propus și care ar putea separa între ce se poate face în materie de prociclicalitate. E singurul document juridic până acum care să trateze acest lucru și noi, Parlamentul, într-adevăr, avem meritul de a fi fost primii care am înaintat această chestiune. Noi am vorbit despre dificultățile uh, care ne stau în față și care stau în fața utilizatorilor finali. Vor trebui să plătească prime mari dacă nu formulăm bine acest document. Uh, premiul pentru lichiditate a dispărut, uh, premiul proporțional a intrat, avem contrapremii și toate aceste chestiuni sunt de importanță critică, mai ales dacă ne gândim în prezent la cât de importantă este situația macroeconomică la nivelul Uniunii Europene în general. Deci trebuie să avem o abordare echilibrată în loc să spunem uh, Asta ține de o națiune, de un stat membru, altă de altul. În realitate, dacă vorbim cu oameni de afaceri, cu conducători de firme și facem asta, de multe ori ne spun vrem să avem toate instrumentele posibile care să ne permită să rezolvăm aceste probleme, dar lăsați-ne pe noi să decidem dacă a, a, trebuie să le folosim sau nu. Însă, într-adevăr, această inițiativă este importantă dacă vrem să rezolvăm anumite chestiuni actuale și altele din viitor și să nu ucidem sistemele de pensii. Raportarea activă cu activă sunt uh, recunoscători celor care ne-au ajutat în acest sens și sprijin o parte dintre propunerile făcute în amendamente pentru că consider că întreprinderile mici și mijlocii trebuie să nu fie scăpate din vedere, însă nu putem permite ca un sector masiv al acestei industrii să rămână neobservat. E important să avem ceva uh, pe care Comisia și IOPA se poate baza. Și în final, aș dori să subliniez că am eliminat chestiunea specificațiilor de echivalență pentru țările terțe și asta dintr-un motiv. Măsurile de punere în aplicare detaliază mai mult eh, conținutul acestor specificații mai curând decât Omnibus 2 trebuie să ar, să ar trebui să le examinăm acolo și nu aici. Nu le-am avut până acum, înțeleg de ce ați vrut să le includeți, însă aș considera că ar, Burke ar trebui să-mi lași și mie ceva de făcut. Și în plus asta ar fi mai consonant cu modul în care intenționăm să facem lucrurile de la bun început. Silvi? Mulțumesc, doamna președintă. Îi mulțumim lui Burkhardt pentru activitatea depusă. Documentele pe care le-am primit au fost destul de lungi și complicate. Suntem în faza în care de deocamdată călcăm apa într-un ocean de tehnicalități. Prezentarea de astăzi însă a fost deosebit de importantă. În primul rând, criza s-a agravat odată cu trecerea timpului și în prezent trebuie să luăm măsuri care par să fie de ordin tehnic, însă care ar putea să aibă un impact major asupra multor poziții sau investiții, mai ales pe termen lung. Discutam aceste chestiuni în Germania cu un investitor care spunea ce alte instrumente au investitorii la dispoziție ca obligațiuni suverane care nu sunt foarte bune, altele care sunt bune, dar care nu aduc câștiguri semnificative. Vor investi în acțiuni într-un moment în care piața este într-un, într-un, într-o situație atât de dificilă. Asta este light motivul aici. E firul roșu care leagă toate chestiunile și dacă vrem un echilibru, nu ajunge să ne uităm la ce fac alte grupuri, ci trebuie ca pe termen mediu să, să asigurăm această omogenitate. A doua chestiune menționată de Burkhard se referea la alegerea dintre premiul anticiclic, cel uh, corespondent și așa mai departe. Și deci trebuie să nu scăpăm vedere chestiunea competitivă, pentru ca regulamentele naționale să nu ajungă în conflict cu asta. Burkhard a fost parte din echipa care a asigurat supervizarea, are experiență în acest sens. Și Peter a participat la acest demers. Sigur, e greu să pui în aplicare așa ceva dacă ne gândim la disparitățile existente. Însă, categoric, noi vom merge înainte, ne vom face treaba, gândindu-ne că sistemul trebuie să fie pe cât de transparent posibil, să ne permită, într-adevăr, că, din punct de vedere concurențial, lucrurile sunt perfect echitabile. Ashley? Mulțumesc, doamna președintă dori să mă alătur celor raportori din umbră și să-i mulțumesc lui Borshar pentru efortul depus în vederea realizării acestui dosar. După cum știe foarte bine, sunt de acord cu cele mai multe dintre compromisurile din primul set, însă mă îngrijorează o serie de chestiuni. Prima se referă la legalitatea compromisului privitor la articolul 138, alineatul 4, unde e vorba de puterea de a stabili dacă a fost o scădere excepțională pe piață. Aiopa este o agenție a Uniunii Europene și nu are puterea de a lua decizii cu aplicabilitate generală. Nu putem scăpa din vedere acest fapt și riscăm să lăsăm uh, acest, uh, acest document legislativ vulnerabil în fața unor atacuri în justiție. De asemenea, în materie de linii directoare referitoare la modul în care agențiile naționale de supervizare pot decide anumite excepții Asta ar asigura competența EIOPA în materie de formulare a criteriilor și ar sublinea cu pregnanță faptul că decizia revine autorităților naționale de supervizabile. O altă posibilitate ar fi să formulăm criterii privitoare la momentul în care EIOPA poate declara o excepție. Asta îi ia puterile discreționare și rezolvă proble- celelalte probleme. În ceea ce privește pragurile și cifrele arbitrare incluse la compromisurile 3 și 4, nu cred că acestea ne ajută. Orice cifră trebuie să se bazeze pe un studiu de impact, cel puțin în opinia mea. De asemenea, consider că agenția de supervizare va trebui să ceară trimestrial sau punct cu punct rapoarte sprijin această clauză Sunrise. Aș vrea să văd ca perioada să fie extinsă la trei ani după publicarea directivei din cauza întârzierilor previzibile. Burkhard, dosarul este deosebit de dificil, deosebit de tehnic. Ai întregul meu sprijin în încercarea de a ajunge la o concluzie satisfăcătoare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Sven! O să mulțumesc în germană. Mulțumesc foarte mult pentru munca depusă E bine că mai vorbim și în limba noastră, pentru că tot ceea ce ține de inimă ar trebui exprimat în limba maternă. Acum voi trece la engleză. First, uh, it's really useful to have... E folositor într-adevăr că avem acum măsurile de punere în aplicare. Uh, e o lectură interesantă, trebuie să spun. O, o, o bucată de literatură într-adevăr de calitate și trebuie să spun că la prima analiză, cel puțin din partea noastră, putem spune că e nevoie de o lectură mai minuțioasă și puterea de a spune da sau nu nu corespunde importanței acestor propuneri. Da, e interesant că auzim că valoarea potențială sau posibile pierderi pentru industria britanică se ridică la 50 de miliarde de lire într-o anumită perioadă de timp. Eu n-am ajuns la o astfel de cifră din partea germanilor, așa că nu folosesc o astfel de cifră. Însă ideea e că aceste reguli sunt importante. Știm că există anumită stare de nervozitate, însă mă bucur că nu am primit și considerentele, am primit doar articole și nu considerentele. Așa că am, am pus mâna pe telefon și am aflat că considerentele sunt cunoscute, sunt cunoscute și în mediul de afaceri, sunt cunoscute de autoritățile naționale și atunci noi de ce nu le-am primit? Vreau pachetul complet. Mi se pare absolut inacceptabil să nu mi se trimită pachetul complet. Mai ales că aici am aflat că sunt acolo informații deosebit de interesante. De exemplu, când uh, am vorbit de aceste premiumuri, unul dintre considerente spune că aceasta se aplică și obligațiunilor și am să revin la acest aspect mai târziu. De asemenea, măsurile de punere în aplicare nu acoperă toate posibilitățile din Solvență 2. În ceea ce privește punerea în aplicare, acolo sunt o serie de posibilități și obligații. În materie de obligații totul e complet, însă în materie de posibilități unde măsurile de punere în aplicare sunt posibile, doar una s-a folosit în realitate și există o listă de alte șapte care nu au fost folosite. Și deci, practic este vorba de legislație fără forță obligatorie. Așa că aș dori să vă întreb de ce nu v-ați referit la toate aceste posibilități? Și am să intru, dacă vreți, în detalii cu privire la cazurile în care consider că ar fi trebuit să se recurgă la asta pentru că sunt de importanță politică deosebită. E important, în opinia mea, să nu spunem pur și simplu, da, totul este minunat, pentru că dacă acest lucru nu este acoperit acum în măsurile de punere în aplicare, probabil noi, ca Parlament, o să va trebui să spunem va trebui să acoperim aceste chestiuni folosind puterile noastre într-o, în primă instanță. Acum, aceste premiumuri. Într-o primă instanță am fost de acord cu Burkhardt că această, acest match premium, această primă proporțională este adecvată, însă și această primă contraciclică prezintă câteva probleme de logică. În primul rând, e o primă dacă bursele scad foarte mult. Însă, dacă sunt foarte sus, ce se întâmplă? Nu există compensații pentru asta. Aceasta ar fi o primă întrebare. Încă o dată, e vorba de simetrie. Dacă ne gândim că piețele financiare pot exagera, e bine, exagerele merg în ambele direcții. Și atunci de ce acoperim o singură direcție? A doua întrebare. A, am să formulez foarte pe scurt. Nu știm nu știm ce înseamnă desegregare și ce înseamnă realitatea din teren. Că să vă dau un exemplu. Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi aplicat o primă contraciclică obligațiunilor guvernului grec? Ar fi fost o măsură precauționară pentru cei asigurați? Nu cred. Prin urmare, consider că avem într-adevăr o problemă aici și dacă vrem să acoperim, să rezolvăm această problemă, și înțeleg că asta e o preocupare în mediul de afaceri și de asemenea înțeleg ce a spus Sharon data trecută. Asta privește nu numai industria, ci și pe cei asigurați. Să dacă vrem să avem o astfel de abordare, consider că nu o primă ar fi instrumentul, ci un fel de instrument tampon da, piețele sunt volatile, trebuie să fim protejați împotriva acestei posibilități, atunci ar trebui să avem un instrument tampon care să funcționeze în ambele direcții. Și să nu dăm această cartă în alb mediului de afaceri, sub forma primei. De asemenea, nu a existat nicio perioadă de testare. Avem o măsură atât de amplă care n-a fost testată deloc. De regulă, insistați asupra testelor. Însă mă surprinde că n-ați menționat acest lucru aici, că pentru mine testarea e o chestiune care este menționată numai atunci când uh, reflectă interesul direct al protagoniștilor, însă lucrul acesta nu mi se pare amuzant. Sunt de acord cu ce a spus Silvi. E vorba de un sector deosebit de important vorba de capitaluri pe termen lung. Și dacă introducem o astfel de măsură atât de importantă, nu ajunge să, asigurăm, să ascultăm ce spun unii sau alții și să avem considerații, considerente făcute specific pentru a da curs intereselor generale din Italia. Sigur, când știm că mulți investitori și protagoniști de pe piața financiară pun sub semnul întrebării uh, posibilitatea unor state de a-și plăti datorie. Bine, ce se întâmplă dacă aceștia într-adevăr se dovedesc incapabili de a-și plăti datoria? Și avem această primă. E o problemă de solvență? Mi-ar place să ne asumăm într-adevăr răspunderea de a asigura stabilitatea sectorului și să ne asumăm această răspundere în mod serios. Trebuie să vedem exact ce măsuri vom lua. Aș dori să vă spun că în partea de punere în aplicare există și alte probleme. De sfaturile CEOPS nu au fost avute în vedere. S-au pus s-au introdus elemente mai slabe în propuneri, tocmai pentru a da curs intereselor mediului de afaceri. Asta se referă la, de exemplu, calibrarea riscurilor la amenințări și împotriva activelor mobiliare. La articolul 115 se pune accentul pe aceste acțiuni la 39% din valoarea de piață, însă CEOPS a, a sugerat 35%. De unde 39%? Aceeași chestiune pe participarea strategică, în materie de volatilitate, la fel, unde recomandările CEOPS nu au fost luate în considerare și avem de asemenea o chestiune referitoare la recunoașterea profiturilor estimate și a fondurilor proprii. Deci aș dori să vă pun următoarea întrebare. Cred că aceste măsuri de punere în aplicare ridică o serie de probleme la care nu trebuie să răspundem doar cu da sau nu. I-aș ruga pe colegii mei să avem o discuție cu adevărat democratică pe aceste teme. trebuie să avem posibilitatea de a redeschide, redepune depune amendamente. În opinia mea, nu se pot rezolva aceste chestiuni dacă nu avem posibilitatea de a înainta amendamente suplimentare și n-am putut să înaintăm amendamente până acum pentru că nu am știut care sunt măsurile de pune în aplicare până acum. Prin urmare, sper să avem această discuție, eventual întâlnirea între raportorii din umbră și consider că dacă ne gândim la situația atât de tensionată a unor privitor la anumiți asiguratori, într-adevăr, sarcina care ne revine este deosebit de importantă și sper să avem discuții avizate și pertinente în grupul nostru. Aș dori să mai spun un singur lucru. Uh, aș vrea să aud ce părere aveți despre amendamentul nostru cu privire la ratinguri pentru că consider că și acolo este o problemă care nu este acoperită încă pe deplin și am făcut o serie de sugestii de a limita dependența excesivă de ratinguri în uh, domeniul asigurărilor și sunt curios să aud ce au de spus colegii în acest sens. Mulțumim, Alin. Mulțumesc și aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea considerabilă depusă în încercarea de a găsi compromisuri aș, aș ridica o chestiune minoră, oarecum, uh, a acestor rapoarte trimestriale. Am înaintat un amendament și m-am bucurat să aud că colegii de la ECR uh, sunt de acord cu propunerea mea, ar fi o premieră, însă ceea ce mă preocupă, Burkhard, și știu că vom găsi o soluție, însă ce mă preocupă e că nu cred că putem introduce legislație de nivel 1 care să conțină un prag arbitrar stabilit. Nu știu de unde vine pragul ăsta. Trebuie să vedem care ar fi impactul concret. Am întrebat niște juriști eh, cum estimează impactul și am fost surprins să aflu că probabil 99% dintre aceste firme nu vor fi afectate de aceste raportare. Deci asta ar, ar înrăutăți situația în loc să o îmbunătățească. Deci trebuie să avem mare grijă să vedem care sunt consecințele neprevăzute. Nu cred că ăsta ar fi, a fost obiectivul tău când ai formulat aceste componente. Probabil am ajunge la riscul de a răm- ca, ca multe elemente să rămână nedetectate. Nu trebuie să în povara de pe umerii firmelor mici Știm că Banca Centrală Europeană solicită astfel de date, am putea ajunge la o suprapunere a cerințelor, să avem tot felul de solicitări și nu cred că ajutăm în acest fel firmele. trebuie să găsim o soluție. Sunt de acord, într-adevăr, cu tine. Nu vrem să avem o povară excesivă pe umerii acestor mici firme. Și cred că ar trebui să cerem celor de la EOPA să rezolve această problemă. Să impună o aplicare proporționată a acestor cerințe. Eventual, anumite gratuități. Ideea ar fi să reducem povara de pe umerii firmelor mici. Cred că dacă am putea găsi un mod de a soluționa această chestiune, ar fi bine, însă avem doar un prag destul de arbitrar. Eventual, ai putea să-mi spui de unde, de unde vine această sumă, am putea vedea care sunt lucrurile mai în detaliu. Se certe că cifrele nu rezistă testului timpului în legislație, trebuie să fie revizuite, uh, iarăși, iarăși. Mai bine ar fi să avem un sistem care să reducă povara și nu un prag artificial impus. și deci, eventual, împreună cu Peter Burkhardt să, să discutăm, să vedem cum am putea soluționa această chestiune. Aș dori să fac și o serie de comentarii proprii. Cred că, într-adevăr, contextul s-a schimbat puțin de la Solvență 2 încoace, însă e important să păstrăm această atitudine axată pe investitor și să vedem care este impactul demersurilor noastre în materie de premii, ce se întâmplă cu pensiile și cu stabilitatea piețelor financiare. E un echilibru delicat și cheia este să avem într-adevăr informații juste la dispoziție și să dăm dovadă de transparență echilibrul trebuie să tindă în direcția accesului agențiilor de supervizare la informații. Ce s-a schimbat mult de la Solvență 2 încoace a fost situația obligațiunilor, mai ales obligațiunile suverane. Nu văd de ce nu ne-am dat nou ne puțin timp să ne gândim la această chestiune, să vedem dacă într-adevăr am rezolvat așa cum trebuie. Dacă ne uităm la aceste măsuri tampon, contraciclice, bine, ideea nu sunt perfect simetrice, însă ar trebui să funcționeze în ambele direcții, pentru că una din problemele cu care ne-am confruntat uneori a fost aceea că firmele de asigurări și fondurile de pensii adună bani când lucrurile merg bine și când situația se înrăutățește, se pierde de două ori mai mult și despăgubirile sunt de două ori mai mult decât câștigurile anterioare. Asta e o problemă totdeauna. că în momentul în care piața o ia în jos, situația se înrăutățește tot mai mult. În Solvență 2 ne-am referit și la, piețe, la datoria suveria, suverană și prin urmare situația nu e așa de uh, gravă ca și cea în materie de reglementele sectorului bancar. Să, în ceea ce privește actele delegate care țin de competența președinției și de care trebuie să mă ocup constant, v-aș spune următoarele. Nu cred că ne-am gândit suficient la limita de timp pe care ne-am acordat-o nouă înșine pentru a rezolva aceste chestiuni când uh, am făcut uh, lisabonizarea, am încercat să vedem de cât timp avem nevoie pentru standardele tehnice, însă nu am stat să vedem uh, cum am putea pune totul la oaltă într-o directivă nouă. Asta am inventat-o pe parcurs, în contextul Omnibus 1, gândindu-ne la directivele existente și la schimbările mici de acolo. E un joc cu totul nou, avem un text de amploare, foarte multe lucruri în el și cred că 1 plus 1 nu este posibil pentru Parlament. Nu ne putem pune pe noi înșine în poziția în care trebuie să renunțăm la anumite lucruri pentru că nu am avut timp să le discutăm. Nu pot accepta ceva doar pentru că nu am avut timp să discutăm. Deci nu cred, sincer nu-mi pasă cum facem atâta timp cât avem suficient timp la dispoziție. Cred că ăsta ar fi singurul demers cu adevărat practic. În ceea ce privește obligațiunile și posibilitățile care au fost menționate aici, am spus, am impus o obligativitate acolo unde știam că ceva trebuie făcut într-o perioadă scurtă de timp, unde am spus may, indicând o posibilitate, e bine, e un lucru unde am gândit că da, ar fi folositor să avem o linie directoare, însă nu era prima pe lista priorităților, materie de obligativitate. pentru ca întregul demers să reziste testului timpului, trebuia să includem această posibilitate. Sigur, posibilitate și obligație nu sunt același lucru și am, de aceea am făcut această distinție. Însă, dacă într-adevăr a venit momentul în care anumite dintre lucrurile care au prezentat ca posibilități trebuie să devină obligații, obligații probabil putem face și acest lucru v-aș ruga să nu mai aveți discuții separate în sală. În materie de măsuri de punere în aplicare, nu putem uh, înainta amendamente cu privire la măsurile de punere în aplicare, însă noi am putea face sugestii, dacă nu se dă curs sugestiilor, atunci respingem setul de măsuri de pune în aplicare. Aceasta este metoda pe care o avem la dispoziție. Asta s-a făcut și în trecut, dacă vă uitați la măsuri de pune în aplicare pentru MEFID. Putem, practic, forța anumite amendamente, deci tehnic nu înaintăm amendamente la măsurile de pune în aplicare. Să, de exemplu, Peter poate foarte bine să redacteze un document cu sugestii și îmi închipui că asta va face. Vă rog, puțină liniște, discuția continuă încă în materie de Omnibus 2 și vreau să dau cuvântul Comisiei. Thank you, madam. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Voi răspunde pe scurt la unele dintre comentariile făcute azi dimineață. În ceea ce privește clauza Sunshine, cred că este important să menținem pachetul la nivelul măsurilor de punere în aplicare. Bineînțeles că există neliniști la nivelul, la nivelul industriei pentru că oamenii nu mai știu la ce calendar să se aștepte pentru solvabilitate 2 și de aceea este absolut necesar să menținem acest ritm de reformă care este absolut necesară în această industrie, iar supraveghetorii sunt îngrijorați pentru că nu au instrumentele și nici datele pentru a monitoriza piețele în această perioadă de criză. În ceea ce privește garanțiile pe termen lung, este corect că acestea au fost gândite ca pachet și că trebuie să vizeze o serie întreagă de situații din statele membre unde există produse diferite care necesită soluții diferite. Suntem conștienți de aspectele concurențiale. Și de aceea este foarte important ca de fiecare dată când avem astfel de măsări să existe o transparență adecvată. Și din ceea ce am propus se poate vedea uh, din raportul, din uh, proiect, că am vizat chestiunea transparenței. Solvabilitate 2 nu poate funcționa fără o raportare adecvată, pentru că se acordă o responsabilitate mult mai mare asigurătorului asiguratorului și de aceea supraveghetorii au nevoie de date pentru a putea monitoriza piața. De aceea, opțiunea de a cere anumite informații probabil că nu va funcționa. Cred că ar fi mult mai bine să găsim alt, alte tipuri de soluții, mai materiale, și să oferim informații de această natură supraveghetorilor care chiar trebuie să le aibă. Apoi s-a vorbit despre solvență. Doamnă președinte, când am avut atelierul cu privire la măsurile de punere în aplicare, am discutat în cadrul solvabilitate principiul market to market. Acest lucru afectează în mod direct poziția asiguratorilor. Și de aceea, într-o anumită măsură, ținem cont de efectul asupra piețelor. În ceea ce privește considerentele, s-a pus întrebarea de ce acestea nu au fost introduse. Păi, Comisia a fost foarte conștientă de faptul că aici vorbim doar despre un proiect de măsuri de punere în aplicare. Nu am căzut de acord asupra unui pachet de măsuri de punere în aplicare și nu au fost distribuite, pentru că nu sunt finalizate și nu au fost distribuite nici statelor membre, nici altcuiva. Cu alte cuvinte, ele sunt încă în curs de a fi elaborate. În ceea ce privește măsurile de tip MEI, sunt de acord că în momentul în care s-a adoptat decizia cadru, se făcea o distinție între Shell și May. Și singura măsură de tip May pe care am pregătit-o viza echivalența, pentru că noi am considerat că sistemul nu poate funcționa fără echivalență. În celelalte domenii avem nevoie de experiență înainte de a le dezvolta. În ceea ce privește primele anticiclice, există o un tampon contraciclic actualmente. Există rezerve ascunse și unul din scopurile uh, instrumentului Solvabilitate 2 a fost acela de a le elimina. Dar trebuie în același timp să subliniem această nevoie și trebuie să definim faptul că măsurile contraciclice ar evita o volatilitate care ar fi neeficientă pe piață și de aceea aceste măsuri au fost promovate. Prima, matching, este un sistem care se aplică în anumite circumstanțe specifice prin care se asigură un echilibru între active și pasive. Și există o formulă care reglează acest echilibru în funcție de vremurile pe care le traversăm, dacă sunt bune sau rele. Acestea sunt comentariile noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Burkhard. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Văd cât este ceasul și știu că trebuie să votăm și de aceea voi vorbi pe scurt. Voi face doar câteva remarce față de observațiile colegilor. Peter Skinner a spus că din perspectiva sa prima matching este foarte importantă, se prea poate, dar am explicat de ce sunt sceptic și trebuie să privim conceptul în ansamblul său, Peter, în materie de prime. Sunt absolut de acord cu privire la afirmația sa vis-a-vis -vis de IMM-uri și ele trebuie să fie luate în considerare și cred că se pot găsi soluții. S-a mai spus că în cadrul primelor trebuie să ținem cont de condițiile concurențiale, sunt cu totul și cu totul de acord. Cred că este posibil să garantăm poziții inițiale echilibrate uh, între concurenți. Apoi Ashley Fox s-a referit la următorul punct și anume la 138 alineatul 4 cu privire la cadrul juridic. Da, l-am verificat și credem că așa stau lucrurile, dar bineînțeles că Vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste lucruri. Propunerea a fost interesantă în sensul de a găsi criterii care să reglementeze când EIOPA poate să constate o astfel de încălcare. Și de aceea vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere. Lui Sven îi spun așa, măsurile de punere în aplicare trebuie să fie reanalizate îndeaproape, da, și fac acest lucru, cu toții facem acest lucru, de câteva zile și dat fiind conținutul de 400 de pagini, vă dați seama de volumul de muncă. Aici trebuie să privim lucrurile în perspectivă pentru că avem un timp limitat. Să vedem, poate ne putem reuni în această după masă și să discutăm la nivel de raportor din umbră pentru a lămuri lucrurile. Întrebarea lui Sven, de ce nu am menținut până acum considerentele. Să știți că și eu mă întreb acest lucru și mi-am permis uh, săptămâna trecută să insist pe lângă comisarul Michel Barnier și să-i scriu o scrisoare înainte de finalizarea raportului și înainte de votarea raportului, mi-aș dori să avem considerentele din partea comisiei. Ar fi ideal. În ceea ce privește întrebarea din partea lui McCarthy, Cred că trebuie să preluăm acest punct și cred că vom găsi o soluție. Am avut o serie întreagă de discuții în cadrul cărora am evidențiat aceste valori și sume, dar cred că este un punct pe care îl putem rezolva foarte bine și nu constituie o problemă majoră. Vis-a-vis de cele spuse, doamna președinte, actele delegate văd lucrurile la fel ca dumneavoastră. Trebuie să ne acordăm suficient timp pentru a lucra eficient și trebuie să înțelegem și ce anume ne dorim să obținem prin acest raport. S-a vorbit despre echilibru și sunt absolut de acord, ne trebuie un echilibru. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc foarte mult pentru comunicarea excelentă pe care am avut-o cu dumneavoastră și nu uitați, astăzi la orele 17 are loc o întâlnire a raportorilor din umbră, deci aceast, acest raport va fi discutat și cred că lucrurile sunt de bun augur. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Right, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la uh, Inten... Intenția noastră este de a vota data viitoare pentru plenara din februarie. Suntem într-o oarecare întârziere pentru că a trebuit să așteptăm o serie întreagă de membri. Trebuie să recuperăm timpul pierdut. Haideți să vedem dacă reușim. Mergem mai departe la punctul 5 uh, cu privire la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Și sper că suntem cu toții pregătiți. Toată lumea și-a pregătit cartelele de vot. Dați-mi voie să fac un test mai întâi. Okay, with two socialist cards down anymore. No card. Două, cărți, două carduri socialiste. Vă rog să apăsați pe butoane. Votul este deschis. Yeah, I know. We've got 39 cards. Avem 39 de cartele branșate. Dacă mai sunt și alte probleme... Nu, bun. Doi dintre dumneavoastră n-au apăsat pe buton. Acum avem prea mulți membri ALDE. Bun, e bine, e simplu, eu nu trebuie să votez. Îmi simplific viața cineva este conectat fără însă să apese pe buton. Uh, verific dacă nu cumva aparatul este defect. În regulă. Dumneavoastră erați? Bun. Începem. Bun. Compromisul a. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la IMCO 4, următorul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 13, pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. IMCO 13, vă rog. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. La IMCO 4, da, s-a adoptat. Vreți să verificăm IMCO 4? Bun. Verificăm IMCO 4 dacă doriți. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. 27 pentru, 11 împotrivă. Se adoptă, cu siguranță. Trecem mai departe la compromisul B, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă prima parte. A doua parte, pentru, împotrivă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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A cincea, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A șasea parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șapte, Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Opt Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, vă avertizez că nu e bine deloc pentru dumneavoastră că am avut 8 voturi separate la un singur compromis. Trecem acum la amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. În cazul în care mâinile nu au fost ridicate la timp, a votat toată lumea, votul, este, votul se închide, votul este închis. And that is carried. Se adoptă 20 la 18. Ajungem la compromisul D pe două părți. Prima parte se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru,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 Trecem acum la IMCO 3 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. amendamentul 41, prima parte, pentru, prim, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G, prima parte, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, nu, alineatul 13 se adoptă, alineatul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Nu este clar cine este pentru și cine este împotrivă. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Compromisul H, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 8, pentru, împotrivă, abțineri. Dați-mi voie să verific. IMCO 8. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. 58, amendamentul 58 pentru, Împotrivă. Abțineri. Dați-mi voie să verific la 58, vă rog. A votat toată lumea, votul este închis. Câte voturi suplimentare avem din partea socialiștilor? Două. Deci 21 împotrivă, deci se respinge. IMCO 14 ce spuneți? Socialiștii au votat pentru, se spune din sală. Deci să adăugăm la voturile pentru, nu la voturile împotrivă. Deci e 22 la 19. E corect, spune doamna președinte. Atunci IMCO 14 devine caduc. N-am verificat titlul acesta. Ar trebui să avem uh, cartele de vot pe viitor, vă rog. Amendamentul 59, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 60, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar aș dori să verific amendamentul 60. 59? A votat toată lumea, votul este închis. și se respinge. Se respinge. Compromisul I, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 64, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 65, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm la 66. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. IMCO 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 68. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 69. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. IMCO 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. 73. Mother has got his card. Okay, Annie's now got her card, thank you. Has everybody voted? A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. IMCO 9 pentru, împotrivă. Din nou, vă rog, IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 11 pentru împotrivă abțineri. Dați-mi voi să verific IMCO 11. Pentru că lipseau niște mâini din partea unor grupuri. A votat toată lumea, votul este închis și dumneavoastră socialiștii sunteți pentru, nu? Da, bun, atunci se adoptă. Amendamentul 74 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tran 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tran 2 pentru împotrivă abțineri. Tran 3 de fapt. Tran 3. Tran 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tran 5 partea 1 pentru împotrivă abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 8 pentru, împotrivă, abțineri. Nu-mi dau seama, pentru că nu văd încotro merg unele voturi, vreau să verificăm. If some groups don't put their hand up... Dacă unele grupuri nu ridică mâna, nu-mi dau seama. Votul este închis, se respinge. Tran 9, prima parte, pentru. Tran 9, prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 10, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 15 pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. Tran 16 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 21 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. O să verificăm a doua parte, vă rog. Pare să se fie adoptat. A votat toată lumea. Votul este închis. Nu, se respinge, chiar dacă avem un vot socialist în plus. Tran 22, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 23, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J, pentru, împotrivă, se adoptă. 76, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 18, pentru,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 Citarea de la 1 la 3 pentru împotrivă abținere se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă se adoptă. Citarea 4 până la 10, textul original se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Citațiile de la 11 la 19, textul original se adoptă. Am dorit acum să avem un vot electronic pe tot textul, vă rog cu amendamente. Toată lumea a votat. Votul este închis. 39 pentru, 40 de fapt, pentru, 2, 2 voturi împotrivă, nicio abținere. Deci, felicitări raportorului. Does the rapporteur really want to take the... Chiar vrea raportorul să intervină? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru sprijinul larg. Nu ar fi fost posibil dacă nu am fi colaborat excelent cu raportorii din umbră. Dat fiind uh, aniversarea de 40 de ani a raportului, am decis să ne concentrăm pe anumite teme de importanță maximă și de aceea nu au putut fi incluse toate ideile excelente ale colegilor la nivel de amendamente. Dar acest lucru nu înseamnă că aceste idei au fost aruncate la coșul de gunoi, din potrivă, tot ce a trebuit să facem a fost să ne concentrăm pe esențial, de aceea nu a fost inclus. Atât, mulțumesc. Uh, I'm very sorry I was being briefed. Îmi cer scuze, nu am ascultat ceea ce ați spus, însă sunt sigură că uh, voi afla. Avem un punct în plus, un vot asupra întrebărilor orale în legătură cu tabela de marcaj. Înțeleg că putem vota în bloc primele șapte întrebări. Da? Deci primele șapte întrebări, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întrebarea 8, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Vot electronic, așadar, atunci, în legătură cu, primul, cu textul, deci primele șapte întrebări, a votat toată lumea. Apăsați butoanele. A votat toată lumea. Nu, nu vă scoateți cartelele. Nu vă scoateți cartelele înainte de rezultat. Acum închidem votul. 39 de voturi pentru. Ah, right. That was ridiculous. They both can go before you can close it.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 Prea bine, atunci cei care nu vor să rămână în sală sunt rugați să părăsească incinta. Trecem la punctul 6, o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului legat de emiterea de monede euro. Este vorba de discutarea amendamentelor și dau cuvântul raportorului Hans-Peter Martin. Mulțumesc, doamne președinte. Pot să fiu foarte succint. Se apropie pauza de prânz. Mulțumesc uh, pentru amendamentele depuse. Am primit amendamente din partea colegilor din Ungaria, amendamentul 14, care examinează care vrea să se asigure că nu vor exista uh, simboluri religioase descrise ca ofensive. Uh, eu propun ca compromis ca această problemă să se le lege de amendamentul deja introdus și anume ca motivele să nu uh, constituie o insultă sau ofensă. Putem, putem adăuga aici inclusiv pe bază de religie sau confesiune. Am mai primit amendamente din partea colegilor pe care le susțin, um, nu prezintă probleme și în același timp, pe baza discuțiilor cu reprezentanții comisiei, și ca rezultat al câtorva informații noi, voi pregăti două sau trei amendamente suplimentare. Vrem să ne asigurăm că Parlamentul European va avea un rol în momentul în care se va decide modelul, ceea ce apare pe monedă. Poate putem avea o întâlnire în comisia responsabilă și eu consider că Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus poate o slujbă onorară, onorifică pentru domnul Bolz, care uh, poate să examineze posibilitatea apariției unor președinți mm, istorice ai Uniunii, din Uniunea Europeană pe uh, monedele euro. O altă problemă ține de calendarul pentru monedele comemorative euro la fiecare șase luni sau două luni. Acesta este amendamentul. Susțin și acest amendament. De asemenea, a existat o altă cerere să nu examinăm doar monedele obișnuite, ci și monedele pen, comemorative și pentru colecționari. Aici trebuie, și aici trebuie să ne asigurăm că ceea ce apare pe monede nu uh, aduce atingere sau ofensă nimănui. Un alt aspect interesant în acest raport este faptul că am dorit să apară bancnote de 1 și 2 euro. Îmi dau seama că este mai degrabă o decizie a Consiliului Băncii Centrale Europene, însă părerea mea este că Comisia ar trebui să reexamineze această posibilitate. Din partea Serviciului Juridic al Parlamentului am primit un aviz uh, relevant nu este vorba atât de mult de un amendament. Mie mi se pare că ideea bancnotelor de 1 sau 2 euro trebuie să fie examinată și de asemenea cer Parlamentului să mm, dea curs acestei idei și să o urme, urmeze în viitor. Dar vorbim aici de fapt despre punctele 6 și 7 împreună de pe ordinea de zi. Jean-Paul. Dorește să intervii acum? Mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc raportului pentru munca sa pe aceste două rapoarte care poate nu, au un, nu sunt foarte groase, dar este vorba de teme care afectează pe toți europenii. 17 state membre sunt afectate de monedele de euro, monedele euro. După cum am spus, din partea mea, eu susțin ideea că ar trebui să avem o bancnotă de un euro. Am, sunt conștient de observațiile făcute de Banca Centrală Europeană legate de costul de fabricare, de uh, utilitatea unei asemenea idei, însă uh, eu aș dori să susțin în continuare pro- propuneri pe acest uh, punct. domnul Ivari. Cu huvitavate ettepanekute eest ja võtan comentarii de mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste propuneri interesante. Vreau să comentez în legătură cu trei teme. În primul rând, bancnotele de 1 și 2 euro. Ca raportor din umbră, din păcate nu pot să susțin o asemenea idee din motive deja menționate. Aici vorbim despre monedele euro, deci nu aici trebuie să apară propunerea. Bineînțeles, întotdeauna este bine să purtăm o dezbatere legată de aceste teme și nu mi se pare că există o nevoie reală să emitem bancnote de 1 și 2 euro. Parlamentul European Uh, nu cred că ar trebui să fie implicat în designul monedelor. Cred că acestea ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre, ca și până acum. Susținem, uh, susțin amendamentele care spun că ar trebui să se facă o evaluare de impact în legătură cu circularea monedelor de 1 și 2 cenți. Thank you, Chair. Um, yes, I've... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit cu mare interes rapoartele domnului Martin și, din păcate, o serie de propuneri nu pot fi susținute. În ceea ce privește bancnotele de 1 și 2 euro, mă întreb dacă nu cumva ar fi mai oportun ca acestea să fie incluse în amendamentele propuse de domnul Tremosa, care cere o evaluare a viabilității unei folosirii monedelor de 1 și 2 cenți. Putem face și o evaluare legată de bancnotele posibile de 1 și 2 euro. În ceea ce privește designul monedelor, în unele dintre propunerile raportorului, dar și în anumite amendamente, uh, mi se pare că această problemă poate să devină o sursă potențială de conflict. Dar dacă avem o monedă unică, aceasta trebuie să ne unească și nu să ne dezbine și de aceea mi se pare regretabil că se transformă problema într-una, de, într-una naționalistă sau care ține de religie. Dacă avem o monedă comună, aceasta trebuie să ne unească și nu trebuie să fie uh, subiectul unor dezbateri în legătură cu ce simboluri poate insultă sau duc ofensă alte națiuni sau religii. Acest lucru poate să fie menționat în legi, însă guvernele statelor membre trebuie să își asume responsabilitatea și să elaboreze designuri care să fie acceptate de toată lumea. Nu mai dorește nimeni să intervină, deci revin la raportor Hans Peter. Vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii. În ceea ce privește hârtiile de 1 și 2 euro, aș dori să spun că amendamentele mele nu cer decât să discutăm această întrebare, nu neapărat să luăm o decizie. Mi-ar părea rău dacă grupul uh, social-democrat, din motive tehnice, ar considera că nu este nevoie ca acest lucru să fie în raport și dacă ar împiedica această dezbatere. Cred că nu erați în sală când am explicat uh, toate aceste lucruri și cred că este o ocazie foarte bună să vorbim despre felul în care pășim înaintea cetățenilor europeni în plină criză economică și financiară. Eu cred că, eu sper că va exista o majoritate în Parlament în sensul de a reiniția această dezbatere și de aceea nu pot decât să vă rog să sprijiniți această propunere. În ceea ce privește propunerea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru ea. Chiar asta este esența chestiunii de a evalua în, această, în acest amendament chestiunea cu monedele de 1 și 2 cenți și cu bancnotele de 1 și 2 euro, dar în cazul cenților eu sunt de altă părere ca raportor pentru că se va ajunge la lupte de prețuri și pentru clienții, mai ales pentru clienții din uh, Germania care doresc să primească acest cent, uh, cred că nu va fi bine și cred că valoarea până la urmă va fi mult mai mică decât la noi în America. În a doua chestiune, mi s-ar părea regretabil dacă amendamentele ar fi înțelese așa cum le-ați interpretat dumneavoastră. Eu nu am dorit să ofensez pe nimeni și să nu invoc niciun fel de motive religioase, tocmai pentru a sublinia nevoia de unitate și nu nevoia de diviziune. Eu așa interpretez textul și așa doresc să-l înțeleg. Consider însă că este o misiune a Uniunii Europene de a combate utilizarea motivelor antisemite. Nu putem să acceptăm acest lucru, bineînțeles, dar în uh, sfera subsidiarității nu se poate intra și nu putem acționa decât în anumite limite. Și poate că ar fi rațional să ne exprimăm clar în acest sens, dar în sensul unei uniuni, nu în sensul unei dezbinări uh, cu caracter naționalist, de care să profite toată lumea. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumim! Votul va avea loc în 29 noiembrie pentru prima plenară din februarie anul viitor. Mulțumesc tuturor! Am terminat punctele 5 și 6 și 7, Termină, am terminat ordinea de zi pentru această dimineață. Vă reamintesc că la ora 15 avem un schimb de opinii cu domnul comisar Michel Barnier și vom termina la ora 5. Uh, pentru a da oportunitatea membrilor să aibă diverse reuniuni cu raportorii din umbră. Ne revedem după masă.